So, hallo, guten Tag. Selbst wenn noch nicht alle da sind, möchte ich... Doamnelor și domnilor, chiar dacă nu este toată lumea prezentă în sală, haideți să începem. Salut pe toți colegii noștri și salut în aceeași măsură și experții care ni se alătură în a doua jumătate a zilei. Aș începe cu primul punct de pe ordinea de zi. Uh, îi uh, salut pe colegii Doherty și uh, Willem Devo de la firma noastră de consultanță. Uh, Deloitte Consulting. Am comandat un studiu uh, privind posibilitățile de dezvoltare a relației dintre uh, mediul de afaceri și cel academic și Deloitte Consulting ne va uh, face o prezentare bazată pe comunicarea Comisiei din aprilie 2009 privind un nou parteneriat al universităților din Europa. Uh, colega Doherty va analiza dialogul care a avut loc uh, de atunci încoace la nivel european și va încerca să identifice uh, acele domenii în care poate este necesară o contribuție suplimentară din partea noastră. Uh, doamna Devo va face o prezentare. În această prezentare se va ajuta de transparentele uh, în format PowerPoint pe care le vezeți. Uh, ați, aveți și dumneavoastră pe mesele noastre rezultatele acestui studiu, dar haideți să ascultăm și să vedem rezultatele prezentate live. Doamna Devo, aveți 10 minute și nu mai mult. Vă rog. Thank you. Uh, președinte, și domnilor deputați, aș dori mai întâi să vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați oferit-o pentru a lua cuvântul cu privire la uh, dialogul dintre universități și mediul de afaceri. Studiul a fost produs de către Deloitte, dar acest lucru nu ar fi fost posibil dacă nu am fi avut și o contribuție din partea actorilor principali din acest domeniu, chiar și Comisia Europeană. Aș începe această prezentare printr-o privire de ansamblu a contextului. Și aș dori să explic de ce este important ca întreprinderile și uh, instituțiile de învățământ superior să conlucreze. De ce e nevoie de acest dialog? Într-un context în care competiția este din ce în ce mai acerbă în toate sectoarele și chiar și atunci când Uniunea Europeană și restul lumii se confruntă cu o situație de criză, e bine, Uniunea Europeană trebuie să anticipeze care vor fi provocările cu care se va confrunta. Și trebuie să se asigure că cunoștințele și competențele se aliniază pe cerințele nou, noii pieți de muncă. Aceste două lumi, academice și mediul de afaceri, trebuie să, să conlucreze. Acesta este obiectivul uh, acestui dialog. Însă nu este foarte ușor să realizeze acest lucru și asta din cauza diversității uh, care există atât în peisajul academic cât și în peisajul mediului de afaceri în Europa. Mai întâi există o diversitate foarte mare în ceea ce privește instituțiile de învățământ superior. Uh, știm care este situația cu școlile politehnice, cu universitățile. Acestea sunt foarte diferite. De asemenea, există o foarte mare diversitate în ceea ce privește dimensiunile întreprinderilor. Aceste elemente au trebuit să fie incluse în discuțiile noastre, pentru că întreprinderile sunt cele care au un rol motor în economia locală. Apoi, trebuie să punem accentul pe Uh, cercetare, pe crearea de locuri de muncă, pe modul în care se predau anumite materii. Importanța acestei cooperări a fost deja subliniată într-o comunicare din 2006 intitulată către o agendă modernizată pentru universități și s-au identificat anumite domenii de activitate care ar putea să fie utilizate pentru a crea această agendă consacrată uh, creării noilor locuri de muncă. Și în momentul în care s-a lansat procesul de consultare, se dorea o, un, mai bun, un dialog mai bun între universități și uh, mediul de afaceri. A avut loc un prim forum în, dou- în februarie 2008 și un al doilea organizat în 2009. Comunicarea din 2009 a prezentat rezultatele acestei consultări și a făcut recomandări pentru viitor. Așa cum a fost structurat, forumul acesta care a avut loc înaintea publicării comunicării a fost condus de către uh, Comisia Europeană și a fost susținut și de părțile uh, implicate. Și a fost nevoie de un astfel de forum pentru a lansa procesul, dar dialogul nu poate fi unul durabil dacă este condus doar de către Comisie. E nevoie și de susținere din partea statelor membre și e nevoie și de o implicare mai aprofundată din partea celorlalți actori implicați. Noi credem că ar trebui să se acorde o atenție specială asupra modului în care se vor dezvolta toate aceste punți de dialog. E nevoie de activități precum coordonare, comunicare, promovare, monitorizarea progreselor înregistrate. Toate acestea trebuie să se afle în sarcina Comisiei Europene cu contribuții din partea statelor membre realizarea unor rețele de uh, împărtășire a bunelor practici trebuie să implice și nivelurile naționale, regionale și locale. Organizarea unor evenimente de comunicare, de promovare a acestor idei trebuie să fie realizate cu susținere din partea locală pentru a fi sigur că toți actorii sunt implicați de la toate nivelurile, atunci trebuie să existe o adevărată valoare adăugată pentru acest dialog. Au fost uh, identificate șase priorități Trebuie să vedem care sunt uh, institutele uh, de învățământ superior și publicul uh, care poate beneficia de pe urma acestor evenimente. Întreprinderile sunt principalii beneficiari a unei astfel de cooperări între universități și mediul de afaceri. Oamenii, bineînțeles, în momentul în care trebuie să-și găsească un loc de muncă, vor avea de beneficiat dacă au posibilitatea să consulte materiile ce se predau în universități, în așa fel încât să se poată forma. Cei care își doresc de asemenea să-și lanseze propria lor afacere ar putea să aibă de câștigat de pe urma unor astfel de cunoștințe și competențe. Acum, în ceea ce privește universitățile, cooperarea cu întreprinderile le va permite să-și îndeplinească mai bine misiunile ce le revin au existat anumite domenii de prioritate care au fost fixate și trebuie ca această cooperare să poată fi încurajată și mai departe pe viitor învățământul superior, întreprinderile, oamenii, sunt de fapt publicul țintă a acestor uh, inițiative. Și aceste inițiative sunt lansate de direcțiile generale de la Comisie care se ocupă de cercetare, dezvoltare, uh, Direcția Generală pentru Întreprinderi și pentru Industrie, dar de asemenea sunt implicate și direcțiile generale care se ocupă cu uh, ocuparea. Vedeți că există o dimensiune transversală care este vizibilă nu numai în interiorul com Comisiei, ci și în afara acesteia. Comisia pentru Energie, uh, Cercetare și Dezvoltare a prezentat un raport în acest sens și asta demonstrează că există un interes real pentru a, a, astfel de subiecte. Uh, am prezentat care erau țintele, uh, scopurile acestei, uh, acestui dialog. Dialogul nu se limitează doar la întreprinderi, universități și oameni. Există tot felul de factori intermediari și am încercat să vedem care este lista aceasta a actorilor intermediari care pot fi extrem de activi în acest dialog și care pot, au fost consultați uh, și cu care am discutat în momentul în care am realizat acest studiu. Lista nu este exhaustivă. Care este rolul acestor actori? Aceștia ar trebui să fie implicați. Uh, ca o, o posibilitate de dialog intermediară în, care asigură legătura între universități și întreprinderi se pot ocupa de diseminarea bunelor practici, pot identifica noi exemple de bune practici. De asemenea, pot avea un rol de consultanță, de susținere a celor organizații care doresc să se lanseze într-o astfel de cooperare pot de asemenea să joace un rol important în conștientizarea autorităților locale, a întreprinderilor și a instituțiilor de învățământ la nivel local. În concluzie, aș dori să vă prezint recomandările studiului nostru. Trebuie să ne concentrăm pe nivelul strategic și operațional al dialogului. La nivel strategic, nouă ni se pare că dialogul acesta nu trebuie să se limiteze doar la dialogul instaurat de uh, Comisia Europeană și de comisiile din Parlament. Trebuie să ne asigurăm de faptul că toate organismele relevante, competente, sunt implicate în acest dialog și trebuie să ținem seama de ele, iar acest lucru trebuie să se facă mai întâi la nivel politic. La nivel operațional, cheia de succes a unui astfel de dialog o reprezintă o implicare activă din partea tuturor actorilor, mai ales la nivel local, apoi o deschidere către exemple de bune practici care vin din afara Europei, mă refer aici la anumite exemple care pot veni din Statele Unite, iar în final Comisia trebuie să opereze această comunicare pentru a răspândi bunele practici și pentru a încuraja participarea. Mulțumesc! Eh, Mulțumim foarte mult, eh, doamnei Devo, pentru această prezentare ne-ați arătat azi cum trebuie să arate acest dialog, cine cu cine ar urma să dialogueze și care sunt posibilitățile pe care Uniunea Europeană deja le oferă prin diferitele sale programe. Ați vorbit despre diferitele programe, despre ESF, Fondul Social European, despre Lifelong Learning, învățarea pe toată durata vieții încă nu suntem foarte departe, încă suntem într-o fază incipientă a acestei, acestui proces. Uh, știm însă și am aflat de la dumneavoastră care trebuie să fie calea de urmat și de aceea vă mulțumesc că ne conferiți uh, un, un cadru uh, în, în cadrul care să, care să ne ghideze și acum vreau să știu dacă din partea comisiei este cineva care să reacționeze. Vă rog. Uh, spuneți-mi, vă rog, care este poziția noastră și dacă puteți să, uh, să agreați acest uh, raport, această prezentare pe care am tot mai am auzit-o. Mulțumesc, doamna președinte. Da, sunt absolut de acord cu concluziile acestea și Comisia a demonstrat încă foarte mult, foarte mult interes încă de la bun început asupra faptului că e nevoie de o susținere din partea statelor membre. Noi am insistat întotdeauna asupra acestui lucru în comunicarea noastră. Și Comisia trebuie să încurajeze dialogul între toți participanții. Și Uh, ca un răspuns la raportul domnului Smith, vom vedea cum anume Comisia poate face acest lucru. Pe de altă parte, am dorit să fim foarte activi pentru a explora noi căi, noi teme de discuții, în așa fel încât să ne putem, să putem găsi un răspuns cât mai exhaustiv la aceste probleme. E nevoie de o lectură, aș spune eu, pe trei coloane a acestui studiu care tocmai ne-a fost prezentat și care cu siguranță este extrem de interesant. Uh, trebuie să vedem un studiu cu privire la uh, cele mai bune practici, așa cum sunt ele în vigoare în anumite state membre. De asemenea, mai există și un alt studiu care ne va permite să facem o analiză comparativă și acest uh, rezultat al analizei comparative ne va permite să uh, precizăm mai mult ideile noastre. Vă mulțumesc! Doamna Bernardo de Piros nu este raportorul nostru. Nu a, nu a fost raportorul nostru. Deci raportorul va lua cuvântul mai târziu. Mulțumesc acum și pentru această poziție. Cred că ne aflăm pe drumul cel bun dacă ne-am propus uh, să dezbatem uh, uh, această chestiune în profunzime. După cum ați bine auzit, nu este vorba doar de o chestiune care vizează Comisia pentru Cultură, Eh, în aceeași măsură vizează și comisiile ITRE și pentru energie și de aceea cred că este oportun ca eh, raportorul din eh, comisia noastră și din comisia ITRE să ne prezinte punctele lor de vedere în raport cu comunicarea comisiei. Uh, după aceea vom avea o dezbatere liberă și uh, această dezbatere va fi urmată și de o audiere în care vom afla, sperăm, uh, și unele elemente noi. Aș vrea să-i dau acum cuvântul colegului Paul Schmidt pentru a ne face a prezenta propunerile sale proprii pe această temă. Tisztelt elnök asszony, magyarul fogok be. Doamnă președinte, vă mulțumesc că îmi permiteți ca în această zi să iau uh, cuvântul în limba maghiară și vă mulțumesc și pentru că ați uh, inclus pe ordinea de zi prezentarea mea. Uniunea Europeană și mediul academic, uh, învățământul superior european, trec printr-o um, fază de schimbare profundă cu obiectivul de a sluji în viitor mai bine cetățenii în Europa. Chiar dacă Eh, strategia de la Lisabona eh, a fost deja, eh, s-a încheiat deja, nu putem fi mulțumiți și programul post-Lisabona, deci până în 2020, trebuie să pună în centrul atenției și în continuare problema educației, pentru că fără educație nu există nici inovare, nici dezvoltare. Procesul de la Bologna este în continuare unul ale cărui obiective sunt valabile. Nu vreau să le repet pe toate, dar Eh, aș vrea să evidențiez eh, strânsa legătură dintre eh, un mediul academic și cel economico-industrial, care trebuie consolidate. Este important ca universitățile să fie mai deschise și mai permeabile pentru armonizarea mai bună a activității din laboratoarele de cercetare și uzinele în care sunt aplicate aceste cercetare. Uh, Uniunea Europeană a ă, a fost promotorul în ultimii ani al, al acestei legături și Comisia Europeană a încercat prin demersurile sale să facă mai bună această armonizare a resurselor umane și materiale pentru ă, a apropia cele două domenii. Comisia noastră a urmărit ultimele evoluții și în ultimii ani am prezentat mai multe rapoarte în legătură cu reforma sistemului de învățământ superior. Acest raport este doar un raport de fază care evidențiază legătura dintre mediul academic și cel uh, comercial. Este însă o chestiune extrem de actuală, pentru că în plan economic trăim cea mai mare criză economică de la cel de-al doilea război mondial încoace. Asta implică și un șomaj foarte crescut și de aceea trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a relansa economia, inclusiv prin măsuri educaționale. În același timp, se spune că persoanele care au diplome de învățământ superior se plasează mai bine pe piața forței de muncă. Totuși, și în rândul acestei categorii, constatăm un șomaj îngrijorător de mare. Uh, doamna comisar Vasiliu a constatat că în unele țări între 50 până la 80% din deținătorii de diplome universitare nu își găsesc imediat un loc de muncă pe piață. Asta înseamnă că avem o problemă foarte mare în ce privește plasarea acestei categorii de uh, uh salariați. Trebuie să ne întrebăm dacă problema este uh, una legată de calitatea diplomelor sau uh, a rămas uh, sala de clasă foarte departe de așteptările sferei economice. Poate însă că și pretențiile mediului economic sunt prea mari deocamdată sunt limitate colaborările între mediul economic și uh, de afaceri și cel uh, academic la acele uh, domenii care în mod nemijlocit pot, fi, pot avea aplicabilitate în economie. Însă este nevoie să existe o continuă aprovizionare cu cadre calificate a pieței forței de muncă. De aceea este nevoie să extindem colaborarea și la alte niveluri, să Uh, elaborăm noi uh, programe analitice, să uh, continuăm specializarea continuă a cadrelor didactice, doar așa putem să realizăm o colaborare care să fie reciproc avantajoasă pentru ambele domenii. Am avut consultări cu ambele părți, cu reprezentanții acestora și am ajuns la concluzia uh, că este nevoie într-adevăr de o, consolidare, de o consolidare a colaborării între universități și mediul de afaceri. Un profesor a spus în felul următor. S-a încheiat epoca în care universitățile s-au izolat ermetic de mediul social Uh, aprofundându-se în uh, cercetarea fundamentală. Este nevoie de o colaborare cu mediul de afaceri pentru că prestigiul universităților, până la urmă, se definește prin calitatea uh, personalului și resurselor umane pe care această universitate le pune pe piață. Iar oamenii de afaceri sunt interesați să poată angaja eh, specialiști care dețin cele mai noi informații dintr-un domeniu, lucru care nu poate fi achiziționat în, eh, în lipsa unei universități moderne și flexibile. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, în raportul meu susțin demersurile de până acum ale Comisiei, pentru că am convingerea că atât actorii din sfera economică, cât și salariații întreaga societate, până la urmă, au interesul, are interesul să uh, meargă mai departe această colaborare. Din păcate, microfonul a fost întrerupt. Este important ca uh, prin contribuția fiecăruia dintre, fiecăruia dintre aceste părți să se sporească uh, colaborarea dintre mediul academic și cel de afaceri Cercetarea este interfața prin care se poate realiza acest lucru. Cercetarea însă nu poate exista fără sprijinul mediului de afaceri, așa cum nici acesta nu poate trăi fără uh, mediul uh, academic. Trebuie să ținem uh, cont de faptul că în ce privește colaborarea în domeniul cercetării și dezvoltării suntem mult în urma Statelor Unite. În ce privește educația pe durata, formarea pe durata întregii vieți, consider că atât uh, firmele cât și uh, universitățile trebuie să colaboreze pentru a armoniza interesele lor în ce privește formele de educare continuă, educație continuă. De exemplu, trebuie să se poată face, uh, face posibil ca universitățile să accepte adulți care la o vârstă considerabilă totuși doresc să-și uh, întregească studiile cu, sau să dobândească o diplomă nouă. Um, este bine să, se, să existe și un sistem de monitorizare al absolvenților, a carierei pe care o urmează acești absolvenți pentru a putea evalua în ce măsură planurile, programele analitice corespund cerințelor de pe piață. În al doilea rând, mobilitatea și parteneriatele sunt o formă de cooperare care este din ce în ce mai importantă și pe care o descriu în raportul meu. Sigur că Eh, putem vorbi și de mobilitatea studenților și de mobilitatea uh, profesorilor. Dar există, este importantă și mobilitatea uh, în cadrul uh, sferei economice. Despre acest tip de mobilitate s-a vorbit prea puțin. Până la urmă, nu este nici asta o problemă de bani, ci o problemă mai degrabă de organizare. Mai propun în raportul meu și colaborarea cu state din afara Uniunii Europene, pentru că Credem că avem competențele necesare pentru a pregăti uh, specialiști din afara Uniunii Europene în ce privește uh, metodele și activitățile europene. Acest lucru ar permite atât agenților europeni să se uh, extindă în afara granițelor UE, dar ar permite și achiziționarea în statele terțe a unor competențe importante. Instituțiile de învățământ trebuie să încerce să uh, asigure uh, dobândirea de uh, aptitudini practice pentru studenții lor și în cadrul acesta programele Erasmus și Leonardo sunt esențiale. Ele permit ca studenții să aibă contact direct și nemijlocit cu mediul de afaceri, cu piața forței de muncă și să achiziționeze experiențe profesionale foarte importante. Astfel se realizează și o mai bună apropiere între mediul de afaceri și cel universitar, pentru că și mediul de afaceri învață de la acești studenți. În capitolul 3, așa cum am spus, uh, uh, am spus-o și mai devreme, atrag atenția asupra bunelor practici care s-au consacrat în timp în anumite state eh, membre există deja de multă vreme programe de succes ale acestei colaborări între mediul de afaceri și cel academic. Propun ca această colaborare să fie sistematizată și să devină accesibilă pentru toată lumea. Ehm, o platformă de publicare a acestor bune practici consacrate ar putea fi un portal eh, web eh, corespunzător. Trebuie să, eh, sigur, să asigurăm un mediu academic în care fiecare eh, student este motivat și este dispus să învețe, să se adapteze continuu la informațiile cele mai noi. Însă acest lucru nu întotdeauna este eh, posibil, de aceea trebuie să se diversifice accesul la burse, accesul la diplome multiple, accesul capitalului străin la universitățile care oferă diverse programe programe de calificare. Sigur că mai sunt multe propuneri care eh, poate nu au fost incluse în raportul meu. Am încredere că, raport, eh, că amendamentele care vor fi propuse vor face o completare fericită a acestui raport și sper că voi putea integra și completa textul meu cu amendamentele respective. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, Paul Schmidt. Doamna Măgurel, vă rog. PAC. Înainte de toate, aș dori să vă spun că este adevărat o plăcere pentru mine să pot participa la o audiere organizată de Comisia pentru Cultură, mai ales într-o temă deosebit de interesantă, așa cum ați explicat încă de la bun început. O temă foarte interesantă și pentru Comisia noastră, Comisia ITRE. Astăzi s-a votat raportul meu în ședința de astăzi dimineață. Este evident că în comisia noastră, comisia ITRE, chiar dacă aceasta nu este competentă pe fond, pentru că nu se ocupă cu problemele de învățământ, uh, se ocupă totuși cu cercetare. Și știți că în jur de 60% din uh, cercetarea europeană se realizează în cadrul universităților. În plus de aceasta, comisia noastră este competentă pentru dezvoltare și inovare. De aceea, Comisia ITRE, așa cum bine ați spus, are un interes deosebit asupra modului în care am putea să îmbunătățim acest dialog dintre universități și și mediul de afaceri, întreprinderi. Și o parte importantă din acest dialog se referă la binomul cercetare și inovare. În plus de aceasta, Comisia ITRE este competentă pentru industrie, ceea ce ne permite să analizăm acest dialog din perspectiva uh, anumitor actori impli- implicați, atât din perspectiva universităților, cât și din perspectiva universi- uh, întreprinderilor. Cu ocazia acestei prezentări, aș dori să vă prezint anumite idei care au rezultat din dezbaterea noastră din Comisia ITRE și pe care le-am integrat în raportul meu. Pot să vă spun că unele dintre aceste idei, de altfel multe dintre ele, au fost deja subliniate de oratorii precedenți. De aceea, nu pot decât să spun în final că sunt de acord aproape cu tot ceea ce s-a spus până acum. Și mă voi limita doar la menționarea anumitor idei care încă nu au fost evocate aici. Le voi preciza. Prima idee pe care o doream, doream să o analizez este faptul că este deosebit de important ca acest dialog între universități și întreprinderi să meargă în ambele sensuri, să plece de la cerere până la ofertă și invers. Ce vreau să spun prin asta? E bine, acest dialog ar trebui să ducă nu numai la o uh, impregnare a lumii universitare de cultura antreprenorială, ci și invers, să introducă cultura universitară, cul, această cultură a cunoașterii în rândul întreprinderilor. Doar astfel vom avea un antreprenoriat mai științific. Iar pentru aceasta ce va trebui să facem? Plecând de la, din perspectiva cererii, universitățile, bineînțeles e un lucru pe care l-am spus de multe ori, e bine, universitățile înainte de toate ar trebui să aibă un diagnostic foarte bun în ceea ce privește punctele lor forte în cercetare și uh, inovare și plecând de la aceste puncte forte să vadă care sunt necesitățile întreprinderilor. Apoi, bineînțeles, nu trebuie să piardă din vedere misiunea sa pedagogică fundamentală, pentru că este primul pas către succes. Și trebuie să ținem cont de faptul că e nevoie de un transfer al cunoștințelor dinspre universitate înspre întreprinderi. Universitățile aduc pieții uh, muncii un personal bine format, competent, capabil să facă față problemelor și care să se uh, bazeze pe excelență și cunoaștere. Deci, plecând de la această perspectivă a uh, ofertei, bine, întreprinderea ar trebui să-și sporească capacitatea lor de a integra cei care a obținut o diplomă de învățământ superior. Trebuie să se implice în mod activ în programele de studiu, în elaborarea acestora, în acordarea anumitor susținerea financiară pentru anumite burse și în uh, susținerea financiară a cercetătorilor. Trebuie să spunem că în Uniunea Europeană s-au înregistrat deja progrese importante pentru a încuraja această relație uh, cu dublu sens. Există platforme tehnologice care au fost deosebit de eficiente în momentul în care S-au identificat toți agenții implicați în diferite sectoare uh, industriale prioritare, sectoare tehnologice. De asemenea, așa cum uh, prevede și cel de-al șaptelea program cadru, avem nevoie de aceste platforme tehnologice care în momentul în care vor ajunge la, maturitate vor reuși să încurajeze relațiile uh, mai strânse între întreprinderi și universități. Un lucru deosebit de interesant. Un alt aspect pe care dorim să-l subliniem vorba de o relație între întreprinderi și universități care trec prin intermediul acestor platforme tehnologice. Dorim de asemenea să subliniem și rolul important pe care îl va juca Institutul European pentru Tehnologie și sunt convinsă că dumneavoastră în, în Comisia dumneavoastră pentru Cultură sunteți uh, extrem de sensibilizați la, de, la acest subiect. Ceea ce pot să vă spun este că în comisia noastră ITRE noi apreciem foarte mult faptul că avem ocazia să discutăm din când în când cu responsabilii acestui Institut European de Tehnologie uh, și care, care are, va avea ocazia să vină să ne facă câteva prezentări. Bun, cu toții suntem de acord asupra faptului că e nevoie de anumite forme de asociere pentru a favoriza acest dialog. Însă mai există și un alt aspect care trebuie evocat și anume să vedem dacă aceste forme de asociere ar trebui să fie mai mult sau mai puțin structurate. În documentul Comisiei se vorbește de anumite forme structurate. Și a fost în comisia noastră ITRE un punct controversat în discuții se deduce faptul că modalitatea cea mai eficientă Uh, se situează la nivelul contactelor personale, prin publicații, prin participări la conferințe, la seminarii, prin uh, anumite uh, operațiuni de cercetare, punere în comun a resurselor în domeniul cercetării. Și vedem că, de multe ori, structurile mai puțin structurate pot fi mai eficiente, mai flexibile decât cele care sunt prea structurate, care de multe ori sunt mult prea rigide. Spre exemplu, ar trebui ca anumite universități care propun servicii de inovare și cercetare să-și flexibilizeze această ofertă și să țină seama și de cerințele întreprinderilor. Spre exemplu, ar putea exista cazul în care, dacă aceste relații sunt prea structurate, nu se rezolvă problemele. Și în plus de aceasta se creează probleme suplimentare. Ceea ce nouă ni se pare important să subliniem este rolul deosebit de important pe care, pe care îl are mobilitatea studenților și a cercetătorilor. În momentul în care evocăm această chestiune a mobilității, de multe ori ne referim la mobilitate de la o țară la alta. Însă mie mi se pare important, și am făcut acest lucru în raport, am subliniat mobilitatea care trebuie să existe între centrele de cercetare și întreprinderi. Noi suntem de părere că în statele membre ar trebui să se revizuiască cadrul legal și financiar pentru a reduce barierele în calea acestei mobilități. E nevoie, odată pentru totdeauna, de un cadru care să ne permită un adevărat spațiu european pentru cercetare, care să fie văzut ca un, o, o piață unică a uh, cercetătorilor și studenților. Trebuie să încurajăm întreprinderile să facă acest lucru, să depășească obstacolele administrative, să favorizăm această interrelație între întreprinderi și uh, universități și centre de cercetare. Și bineînțeles, e foarte logic, trebuie să uh, acordăm universităților susținerea financiară, cadrul financiar necesar. În ceea ce privește finanțarea, aș dori să subliniez faptul că Instituțiile guvernamentale și întreprinderile mici și mijlocii au un rol deosebit de important. În plus de aceasta, sistemul financiar uh, poate să îndeplinească un rol major în acest domeniu. Iar în încheiere, aș dori să spun, știu că acest lucru a fost deja spus, aș dori să spun că forul organizat de către comisie, forul de discuție între universități și, uh, și, între, și întreprinderi, acest forum de discuție a fost un instrument bun Uh, pentru a intensifica relațiile care există între întreprinderi și universități. Și intensificarea acestei relații ni se pare un pas extrem de important pentru a avansa pe această cale către cunoaștere. Și cu siguranță, dacă reușim acest lucru, acest lucru se va face în beneficiul întreprinderilor, în beneficiul uh, universităților, în beneficiul competitivității economiei Uniunii Europene. Ne par, se pare foarte bună, așa cum a spus și primul orator, să, o idee foarte bună să extindem această implicare la nivel local și regional. Și trebuie să respectăm autonomia universităților și caracterul lor public. În cadrul acestor uh, dialoguri, uh, nu trebuie să avansăm doar în identificarea celor mai bune practici de cooperare, așa cum s-a spus, așa cum a spus uh, doamna care a prezentat uh, studiul, ci și în identificarea celor mai bune politici, celor mai bune instrumente existente la nivel regional, la nivelul statelor membre, la nivel comunitar, pentru a promova Um, transferul de cunoștințe între universități și întreprinderi. Și în final, după cum vă spuneam, vedem foarte clar că universitățile reacționează în mod pozitiv de câte ori există programe regionale, naționale și comunitare care le permit să dezvolte politici de cooperare, uh, de strânsă cooperare cu întreprinderile. Și aș încheia cu o idee subliniată de asemenea și în uh, comunicarea Comisiei și care care a fost menționată și de oratorii precedenți și care mie mi se pare absolut importantă. Dragi colegi, acum a venit momentul cel mai bun pentru a, a da un nou avânt acestei cooperări dintre universități și întreprinderi, mai ales în vremuri de restriște, de criză economică, în momentul în care studenții au dificultăți pentru a-și găsi odată ce și-au terminat studiile un loc de muncă. Întreprinderile de asemenea se confruntă cu presiuni din punct de vedere al concurenței. Iată de ce, în aceste momente, legătura dintre universități și întreprinderi prezintă o adevărată valoare adăugată și este din ce în ce mai necesară, din ce în ce mai prioritară. Și în acest sens, uh, aș dori să subliniez faptul că această dezbatere este extrem de oportună. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Madurel. Cred că cele două vorbitoare nu s-au contrazis deloc, din potrive s-au completat. Uh, cred că businessul și facultatea nu sunt doi termeni care se uh, resping. Cred că ne aflăm pe calea cea bună. Și Uniunea Europeană uh, trebuie să fie doar șafodajul, platforma pe care Uh, structurile naționale, regionale și locale uh, se uh, conectează între ele. Sunt de aceea foarte recunoscătoare Comisiei pentru propunerile pe care le-a făcut. Dacă doamna De Cheros mai dorește să completeze ceva la prezentarea sa, atunci acum cred că ar fi momentul. Vă rog, doamnă. Mulțumesc, doamna președinte. Aș începe doar prin într-o mică observație. În momentul în care m-am referit adineauri la raportor în spaniolă, raportor ponente e ce, și cel care citește un text sau care face o prezentare. Bineînțeles, nu m-am referit la raportor în sensul, spre exemplu, uh, cum e doamna Riera Madurel, uh, pentru că a prezentat un raport. În fine. Aș dori să mulțumesc domnului Paul Smith pentru prezentarea sa. Bineînțeles, după cum vă puteți imagina, suntem absolut de acord cu raportul domnului Smith care este absolut pe aceeași linie de gândire cu uh, Comisia Europeană, nu numai în ceea ce privește primele forumuri care au fost organizate. Suntem de asemenea de acord cu diagnosticul pe care domnul Schmidt îl realizează. E nevoie, într-adevăr, de un echilibru mai bun între întreprinderi și cunoștințe. E nevoie de o atenție sporită față de necesitățile pieței. Acest lucru va fi benefic nu numai pentru întreprinderi, ci și pentru universități și, în fine, chiar și pentru cetățeni. Iar faptul că universitățile trebuie să fie mai deschise către societate, este evident că acest lucru reprezintă un factor de creștere. De aceea, Comisia este angajată în mod activ în momentul de față pe diferite căi. Prima fiind modul în care putem găsi noi teme, teme pe care până în prezent nu le-am abordat. Spre exemplu, întreprinderile mici și mijlocii care au fost menționate, cooperarea la nivel regional, cercetarea, inovarea și, bineînțeles, colaborarea dintre universități și întreprinderi în domeniul științelor sociale. Noi asupra acestor subiecte ne aplicăm în momentul de față. După cum bine știți, rezultatele acestor forumuri de discuții tematice sunt disponibile pe site-urile net ale partenerilor noștri și în momentul de față avem încă două teme mari deschise. Studiul de bune practici da, așa cum v-am spus, acest studiu va fi lansat în luna martie, obiectivul fiind să identificăm 30 de bune practici în Uniunea Europeană și platforma virtuală Deocamdată încă suntem în studiul de fezabilitate. Să vedem cum anume aceasta ar putea deveni realitate și care să ne permită să avem o, un dialog real, în direct, între toate părțile interesante, fără ca acestea să fie obligate să se deplaseze pentru a se întâlni în mod fizic. Dacă mi permiteți câteva puncte cu privire la cele evocate de doamna raportor. Mai întâi, domnul Smith a insistat foarte mult asupra, modului că, asupra faptului că trebuie să fie înlăturate toate obstacolele pentru mobilitate și pentru asta e nevoie de o implicare sporită a autorităților. Uh, pentru că știți că autoritățile naționale, regionale și locale au un rol determinant de jucat în acest domeniu, nu numai întreprinderile și universitățile. Bineînțeles, trebuie să prevedem mai multe posibilități de stagii, de practică concretă realizată în întreprinderi Știți că programul Erasmus, în momentul de față, se desfășoară sub auspicii nemaipomenite și rezultatul este unul foarte bun în acest domeniu. Iar în final, după cum bine știți, de uh, o anumită vreme am uh, discutat această temă și cu Institutul European uh, pentru uh, Cercetare. Încercăm să implicăm și țările vecine ale Uniunii Europene și am organizat deja în decembrie anul trecut pe uh, un prim forum de discuții aici în Parlamentul European, un forum încununat de succes. Sperăm să avem uh, realizări concrete în toate aceste domenii, în așa fel încât să vi le putem prezenta câte curând. Mulțumim! Ne bucurăm de entuziasmul dumneavoastră care ne încurajează. Vă mulțumim. Trecem acum la tema acestei după mese. Dincolo de legăturile dintre universități și mediul de afaceri, e vorba de universități, provocări și viitorul acestora deci dincolo de legăturile cu lumea afacerilor, dar cred că trebuie să considerăm discuția în această diplomasă bazată pe cea dinainte. Doamna doctor Doina Carp este alături de noi, este directorul Centrului Național pentru Formarea Stafului în lumea preuniversitară la uh, Universitatea Maritimă din România. Iurez, bun venit! Apoi domnul uh, Robert uh, Gabriel, rectorul Universității din Peci, Ungaria. Apoi uh, domnul Florian Kaiser de la uh, reprezentant al studenților din Germania, apoi Sir Howard Newby, vice-rectorul Universității din Liverpool, Regatul Unit, și apoi doamna Helen Clark, care ne va vorbi despre politica de învățare de-a lungul întregii vieți, în numele Comisiei. Și apoi voi da cuvântul domnului Gonzales Vega în numele Comisiei. Aș sugera următorul lucru ca organizare a acestei audieri. Fiecare expert știe că va avea 10 minute la dispoziție pentru a-și face prezentarea. Vă rog să nu depășiți aceste 10 minute, apoi va urma o sesiune de întrebări și răspunsuri, 40 de minute. Deci vă rog nu uh, transformați răspunsurile în prezentări. Deci vă rog răspunsuri, întrebări scurte și răspunsuri scurte pentru a cât mai mulți colegi să aibă posibilitatea de a lua cuvântul. Și apoi voi da cuvântul Comisiei și apoi reprezentantului Consiliului. Ați primit documente interesante, ați primit avizul Comitetului Economic și Social uh, pe tema Universitățile din Europa. Raportorul uh, este alături de noi în această dupămasă și cred că merită să studiem acest document pentru că este excelent trebuie să-l includem în lucrările noastre. Uh, rugăm, iar rugăm vorbitorii ca atunci când încep să vorbească să-și pornească microfoanele și să și le închidă atunci când nu mai vorbesc. Mulțumesc că, din păcate, uh, trebuie să uh, primesc un grup de elevi din circunscripția mea, așa că îi predau președinția domnului Sony și uh, vă dau cuvântul. Voi reveni numai decât. Mulțumesc. Arvoisa esitelmöitsijä, hyvä valiokunta, lähdetään eteenpäin. Ja... Doamnelor și domnilor, haideți să uh, continuăm cu ordinea de zi. Uh, urmează doamna Doina Carp. Doamnelor și domnilor, în pofida unei aparente inerții în cele șapte secole de existență universitățile europene și au păstrat adesea cu dificultate autonomia chiar dacă în secolele 16-17 aceasta a fost mult redusă și au rămas în permanentă interacțiune cu societatea. În mijlocul secolului 20, învățământul superior devine o instituție centrală în societățile europene, vechile sisteme universitare sunt complet modificate, reforma se realizează continuu, chiar dacă cu dificultate din cauza multitudinii de factori și mai ales din cauza contradicțiilor existente între politica universitară, aspirațiile studenților și scopurile inserției profesionale creșterea de cerere de calificare universitară a sfârșit prin a fi un mare impediment pentru modelele universitare cunoscute dezvoltate pentru efective de studenți mult mai reduse. a trebuit schimbat totul curricula modelele pedagogice capacitatea administrativă managementul pentru ca universitatea să devină o instituție funcțională și pentru un public numeros și heterogen mai mult ca niciodată universitatea nu a putut fi separată de mediu și nu poate fi privită drept un spațiu închis. o provocare a universităților în secolul xxi este marcată de căutarea de soluții financiare care să susțină activitatea universităților mai complexă decât oricând și în continuă expansiune o altă provocare actuală este transformarea dintr un învățământ elitist într un învățământ de masă care să facă posibilă utilizarea noilor tehnologii. acest fapt a determinat o creștere masivă a numărului de cadre didactice universitare care s a făcut în detrimentul valorii individuale a acestora. s a pierdut statutul de elită a societății pe care corpul didactic universitar uh, a generat o timp de secole. universitățile în societatea cunoașterii. economia în societatea cunoașterii asociază patru elemente independente producția de cunoaștere esențială pentru cercetarea științifică transmiterea cunoașterii prin educație și formare difuzia cunoașterii cu ajutorul tehnologiei informației și a comunicării exploatarea cunoașterii prin intermediul inovării tehnice se poate constata că ea, uh, cunoașterea se plasează la intersecția cercetării, a educației și a inovării, deci universitățile dețin astfel cheia economiei și a societății bazate pe cunoaștere. Universitățile contribuie de asemenea la realizarea altor obiective din strategia Lisabona, după cum s-a și amintit anterior, precum coeziunea socială și ameliorarea nivelului general de educație în Europa domeniile în care universitățile au un rol fundamental sunt cercetarea științifică și exploatarea rezultatelor acesteia prin cooperare cu industria sau în cadrul întreprinderilor născute direct din cercetare educarea și formarea în special a cercetătorilor dar tot mai pregnant în ultima vreme a formatorilor și a profesorilor pentru învățământul preuniversitar nu doar universitățile care reprezintă lumea academică primesc provocări de la societatea bazată pe cunoaștere dar în mod egal și firmele organizațiile primesc provocări de la lumea academică. cele două lumi cea academică și cea economică trebuie să se adapteze reciproc și mai mult trebuie să lucreze împreună iar sarcinile noi pe care le au le fac din zi în zi tot mai convergente. peisajul universitar european organizat preponderent la nivel regional sau național este eterogen din punct de vedere al organizării al formelor de conducere al condițiilor de funcționare. eterogenitatea se manifestă atât între țări din cauza diferențelor de cultură și de legislație cât și în, cazul, interiorul țărilor în funcție de misiunea pe care fiecare universitate și o asumă și de viteza uh, de evoluție a acestora. Procesul Bologna, s-a amintit și acest lucru, reprezintă un efort uriaș de a organiza această diversitate a universităților într-un cadru european mai coerent și mai compatibil. Mai mult, introducerea celor trei cicluri licență, masterat, doctorat a generat modificarea modulară a parcursului învățării aceste module se organizează și oferă posibilitatea de a obține diploma într un număr mai mare de ani. în plus s a putut introduce stagiul în întreprinderi care a generat conceptul de formare în întreprindere complementar aceluia de formare teoretică această formare partajată generează o altă organizare temporală a studiilor prin introducerea alternanței practică formare astfel s a indus și uh, deschiderea temporală a programelor universitare compacte permițându se salariaților lucrătorilor de a veni și reveni în, în universități pentru a urma module specifice. la zece ani după începerea procesului bologna prin restructurarea sistemelor de educație universitară și transformarea lor în sisteme proactive și reactive s a generat restructurarea cunoașterii s-au generat noi categorii de rezultate ale învățării și noi tipuri de studenți și profesori formatori, precum și noi tipuri de relații de muncă. în europa dar și în întreaga lume universitățile sunt confruntate cu necesitatea imperativă de a se adapta la o serie de transformări precum un mediu traumatizat ecologic și instabil cerere crescută de pregătire universitară internaționalizarea educației și a cercetării multiplicarea locurilor în care se produc cunoștințe se generează cunoaștere uh, iminența schimbărilor dezvoltarea unei strânse și eficace colaborări între universități și mediul economic și întreprinderile organizațiile firmele acum locuri folosite și pentru crearea de cunoștințe se confruntă cu o serie de provocări precum capacitatea de a crea cunoștințe și capacitatea de a dezvolta formare continuă condiție obligatorie pentru a rămâne competitive și a avea performană pe termen lung dezvoltare sistematică de noi cunoștințe care generează inovare în materie de produse de procese și de organizare. aceste inovații oferă contexte propice pentru crearea de cunoștințe privind învățarea organizațională. din cauza acestor noi provocări cele două lumi academică și economică se apropie una de cealaltă și transformările și schimbările în cadrul lor se realizează cu viteză mare probabil în final ele uh, având o, o mișcare de convergență. În secolele 20-21, învățământul universitar și-a pierdut o parte din stabilitate. Schimbările nu mai sunt dictate de prinți, de toleranță sau intoleranță religioasă, ci mai ales de cererea tot mai mare și diversificată din partea societății de a crește numărul locurilor de muncă, a noilor domenii de formare a cercetării pluridisciplinare a domeniilor de graniță puternic influențate de noile tehnologii. peisajul economic devine greu de descifrat imprevizibil și eterogen. schimbările nu se produc doar în domeniul de vârf ci doar într o țară ă, sau doar într o țară ci ele privesc global toate economiile și toate sectoarele. Uh, universitățile vor fi obligate să dezvolte și uh, activități antreprenoriale și noua economie se va dezvolta prin creativitate și formare continuă. Creșterea cererii de formare universitară și de formare continuă din ultimul deceniu, în condițiile în care nu a avut loc și o creștere corespunzătoare a natalității, s-a făcut adesea la presiunea guvernelor, a generat o serie de întrebări cum să asigur pentru această cerere profesori și cercetători de calitate știut fiind faptul că obținerea excelenței este un proces de durată? cum se asigură finanțarea durabilă a universităților? creșterea finanțării nu a urmat proporțional creșterea numărului de studenți. cum să se asigure accesul larg echitabil și democratic și totodată să se asigure și excelența în materie de învățământ și cercetare? internaționalizarea educației și a cercetării accelerată fiind de noile tehnologii informatice și de comunicare se traduce printr o concurență acerbă între universități între ări și universități și alte instituții laboratoare publice de cercetare instituții private cu scop lucrativ care desfășoară și activități de învățământ cum și o parte din finanțare se obține într o manieră competitivă competiția pentru atragerea și păstrarea celor mai talentate cadre este tot mai acerbă. pe această piață universitățile americane reușesc să atragă un număr mare de studenți europeni pe care îi pot și reține definitiv sau pentru o perioadă după ce își termină studiile prin crearea spațiului european al învățământului superior s a încercat și în mare parte s a reușit construirea de poli universitari și de cercetare foarte puternici. Deși în mod tradițional universitățile s-au ocupat de răspândirea rezultatelor cercetării, în acest mileniu se dezvoltă și alte locuri în care se face cercetare, întreprinderi, organizații bazate pe cunoaștere, etc. Salariații acestora sunt în mare majoritate profesioniști cu înaltă calificare, care produc cunoaștere, transformând informațiile în știință, folosindu-și propriile capacități deoarece există o tendință a acestor specialiti de a și include rezultatele cercetării proprii în cercetarea dintr o universitate s a dezvoltat un mediu tot mai concurențial între universități proximitatea geografică nu mai este o bază pentru cooperare și parteneriate reorganizarea cunoașterii se manifestă prin două aspecte creșterea diversificării și specializării cunoașterii și suprapunerea cercetării cu, cu învățământul și nevoia urgentă a lumii academice de a se adapta caracterului interdisciplinar al direcțiilor de cercetare deschise de marile probleme ale societății umane astăzi asistăm uh, sau suntem implicați în trei evenimente mișcări care se produc paralel dar sunt, sunt fațete ale aceluiași proces realizarea ariei europene a învățământului superior creșterea rolului educației adulților în formarea continuă și construirea ariei europene a cercetării. acestea vor contura funcțiile universităților în deceniile care vor urma. țin să aduc în discuție una dintre funcțiile învățământului superior despre care se vorbește foarte puțin, aceea de a asigura tot sistemul de educație pentru, pe toate nivelurile cu personal calificat profesorii pentru învățământul preuniversitar. Se acceptă faptul că educația noilor generații poate deveni unul din factorii de succes ai viitorului. Întrebarea este, cu cine facem această educație? cu oamenii care uneori se jenează să spună că sunt cadre didactice din cauza statutului social al acestei categorii socioprofesionale? ca abordare generală profesorul european ar trebui să fie un bun profesor în general cu abilități potrivite secolului 21, adică să își cunoască bine domeniul științific dar în plus să cunoască și să organizeze oportunități de învățare pentru elevii și studenții lui să determine mai ales apoi să urmărească și să gestioneze progresul elevilor și studenților, să gestioneze grupuri eterogene cultural sau intelectual, să dezvolte dorința de a lucra și a învăța studenților, să îi ajute să, să poată lucra în echipe să genereze implicarea părinților în problemele școlii să utilizeze tehnologiile didactice noi în practica didactică curentă să rezolve uh, dileme etice cu respectarea deontologiei profesionale să și gestioneze propria dezvoltare profesională. mediul de învățare din viitor trebuie să dezvolte studenților și prin intermediul profesorilor care se formează astfel și elevilor următoarele componente să îi învețe să învețe în mod independent să le dezvolte capacitatea de a procesa informațiile și să le dezvolte competențe antreprenoriale. mi am permis ca în finalul acestei prezentări să amintesc un uh, proverb chinezesc care spune foarte mult despre modul în care ar trebui să se desfășoare educația viitorului. Pentru invitație și pentru atenția acordată vă mulțumesc. Paljon kiitoksia tohtori Doina Karp ja seuraavaksi professori. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Carpe și domnul Gabriel, 10 minute acum. Domnul profesor uh, Gabriel Robert are cuvântul. Sunt dacă sunteți gata, puteți începe. Vă rog. Mr. Chair, ladies and uh, gentlemen. Domnul președinte, doamnelor și domnilor, vă voi oferi o perspectivă puțin diferită asupra universităților acum. Vă voi împărtăși unele din uh, opiniile mele și voi lansa și unele întrebări pentru că, așa cum a spus și doamna Doris Pac în introducerea sa, eh, avem nevoie de întrebări pentru a găsi răspunsuri. Și voi încerca să lansez câteva întrebări eh, pe care și le pun eh, liderii din domeniul academic în prezent. Deocamdată câteva opinii Uh, personale. Uh, sunt uh, rectorul uneia dintre cele mai vechi universități din Ungaria, de la Peci, cu, fondată în 1367 și, și cu 30.000 de studenți sunt practic cea mai mare firmă, cea mai mare întreprindere, dacă doriți, de resurse umane din toată regiunea. Mă compar uneori cu directorul executiv al unei companii cu, cu atâția angajați. Și de aceea, îmi permit să abordez două aspecte în acest context al relațiilor uh, academico-economice. Odată, rolul uh, instituțiilor de învățământ superior în pregătirea unui personal adecvat și calificat pentru piața forței de muncă o, o pretenție a, a întreprinderilor la adresa noastră și apoi vreau să vorbesc la, despre uh, contribuția universităților la cercetare și dezvoltarea efectuată de uh, mediul de afaceri. Pentru universități este uh, dificil să găsești o carte din care să poți să predai tuturor studenților uh, o, o materie. Deci uh, cred că uh, trebuie alese multe cărți deștepte pentru a putea pregăti studenți și apoi absolvenți deștepți. Voi începe cu răspund răspunderea academicienilor. Și vă spun mai întâi că există doi actori principali unul uh, uh, reprezintă corpul academic uh, implicat în cercetare și apoi sunt și liderii pe linia administrativă ale acestor instituții de învățământ superior. Ei, cei doi actori au roluri diferite în ce privește gestionarea acestor relații între mediul academic și cel economic. rolul academicienilor este să dezvolte eh, programe analitice moderne pentru studenți și de a eh, adapta propriul lor eh, tezaur de cunoștințe la cerințele momentului. Mai ales, de aceea mai ales învățarea pe întreaga durata vieții este esențială pentru corpul profesoral, pentru academicieni. Iată, v-am adus pentru ilustrare o uh, reprezentare de RMN a, uh, uh, a creierului. Ea ne sugerează că, pe de, o, pe de o parte, ai nevoie de cunoștințe teoretice de bază pentru a ști despre ce vorbești, apoi aceeași diagramă ne, ne arată că ai nevoie de o combinație de diferite aptitudini pentru o cercetare modernă și, în al treilea rând, ai nevoie de o abordare de tip high-tech pentru a soluționa problemele actuale. Fără aceste trei elemente nu poți fi lider în domeniul tău. Ehm, sigur, eh, eu, această, această examinare RMNA a creierului arată foarte clar cum, eh, cum eh, calculatorul, tehnologia IT super dezvoltată și cunoștințele fundamentale ale doctorului se îmbină în această examinare funcțională. Al doilea rol ar fi să să existe o colaborare cu cercetarea directă, cu cercetarea fundamentală. Există foarte multe posibilități uh, pentru, pentru cercetare în prezent, uh, dar cercetarea trebuie să slujească uh, inovării. Vă spuneam că există roluri diferite de asumat pentru uh, personalul administrativ și pentru uh, uh, academicieni. Ele, aceste roluri nu se contrazic, dar se completează pentru, în, cu obiectivul dezvoltării unor capacități complexe universitare. Eh, personalul administrativ trebuie să se ocupe de atragerea de fonduri, inclusiv de fonduri europene. Pe de altă parte, dacă eh, oamenii de cercetare nu produc rezultate, atunci eh, nici finanțarea activității lor, nici o universitate durabilă nu poate funcționa așa cum trebuie. Apoi, trebuie să ne gândim care este relația universităților cu societatea Trebuie să regândim această strategie uh, a universității de a servi, uh, de a sluji societatea. Universitățile trebuie să fie mai flexibile decât până acum, trebuie să opereze și în plan pedagogic, și în plan de uh, cercetare și științific cu tehnologia cea mai recentă și cu cea mai mare, cel mai mare profesionalism. S-a adus aici o critică care rezultă din uh, contradicția dintre ceea ce oferă universitatea pe de-o parte și cerințele mediului economic pe de altă parte. Se pare că uh, în științe, în inginerie există o lipsă de personal, uh, pe când există un excedent în științele sociale de personal calificat. De aceea, Uniunea Europeană, dar și universitățile trebuie să-și restabilească, să-și redefinească prioritățile. Poate că uh, Eh, poate că în urma acestei audieri eh, deja se vor naște prime rezultate ale acestei eh, regândiri a un, modul în care funcționează universitățile. Problema este că, din păcate, Uh, nu, știința nu mai este atât de uh, populară, nu este vulgarizată suficient. Uh, acum 40 de ani situația era mult mai bună. Deci, inclusiv la școli, științele exacte se învață mult mai restrictiv astăzi și cred că aici trebuie să intervenim, trebuie să revenim la popularizarea, la vulgarizarea științei, la implicarea oamenilor în, în învățarea și deprinderea rezultatelor științifice. Apoi uh, uh, există o concepție greșită conform cărea știința este oarecum la pol opus față de uh, afaceri. Aici inclusiv legislația ar putea să ajute foarte mult, dar cred că aici este nevoie de mai mult decât o reglementare, autoreglementare a cererii și ofertei. La nivel european, la nivel local, regional, trebuie să Eh, trebuie să reglementăm situația astfel încât să readucem în știință oamenii de știință și eh, în eh, mediul de afaceri pe oamenii de afaceri. Și un al treilea neajuns. Există un, o lipsă de feedback din partea pieței forței de muncă în ce privește rezultatele și performanțele absolvenților pe piața forței de muncă în același, ă, acest lucru ă, creează dificultăți în plasarea tinerilor absolvenți pe piața forței de muncă. Am și câteva cuvinte de spus în legătură cu învățarea pe durata întregii vieți. Ă, s-a pus deja o întrebare foarte importantă și anume dacă ar trebui să implicăm în acest proces de învățare pe toată durata vieții doar tinerii care acum încep să uh, intre în acest proces sau trebuie să-l aplicăm deja și uh, în rândul adulților? Eh, avem o problemă cu distribuția vârstei în populația europeană, dar eh, problemele care eh, au apărut în, în societate sunt determinante. E foarte dificil acum să implici în învățământul secundar și terțiar oameni care au avut probleme cu alfabetizarea dacă cineva are aptitudini bune de comunicare, aptitudini lingvistice bune și, și mai reține suficient din învățământul secundar și terțiar, sigur uh, putem, uh, putem să-l implicăm, uh, atunci sigur acea persoană poate fi curajoasă și poate să-și asume această învățare pe Uh, toată durata vieții. Nici uh, sistemul de credite transferabile uh, la nivel european nu este încă suficient de implementat pentru a asigura însă acest, acest, acest învățământ, această mobilitate continuă. De multe, multe ori Eh, mă întreb studenții ce să facă, când să meargă într-o mobilitate. Eu le spun să se bucure de mobilitate între diferitele cicluri de pregătire secundară, terțiară și așa mai departe și nu în timpul unui ciclu de învățământ, pentru că în timpul unui ciclu de doi ani eh, de, de, de masterat sau de trei ani de, eh, de BA nu au timp suficient să beneficieze pe deplin de pe urma acestor mobilități. Acum, în ce privește o dilemă principală a Uh, oamenilor de știință, uh, să publici sau să pieri. Uh, există, există oameni care publică mai multe articole anual și care sunt citați foarte des, dar care, din păcate, în același timp nu au timp suficient să se implice în cercetarea fundamentală și în dezvoltare. Pe de altă parte, există foarte multe companii care îți interzic să publice rezultatele cercetărilor tale care le faci sub egida lor. Uh, Uh, aici este o uh, problemă și combinația ideală ar fi dacă uh, cercetătorii, universitățile și companiile ar fi aduse la aceeași masă, pentru că atunci nu ar mai exista o problemă de, încred- de neîncredere între universități și mediul de afaceri, respectiv oamenii de cercetare. Deci, combinarea acestor trei elemente ar fi, cooperarea dintre acești trei actori ar fi cea ideală. Eu sper că uh, ceea ce vedeți acolo, uh, o, un nou bloc de cercetare în Universitatea de la Peci va fi uh, terminat în 2011 și încercăm tocmai după acest model să creăm o, să demarăm o nouă eră în istoria universității noastre. Vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor și domnilor. Mulțumim foarte mult, domnule profesor Gabriel. Și acum domnul Kaiser are cuvântul. 10 minute. Mai întâi vă mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație. Mulțumim și pentru faptul că ați acordat prilejul studenților să-și exprime punctul lor de vedere în ce privește viitorul universităților, pentru că acest viitor ne privește pe noi în mod direct. Uh, am ales uh, un aspect foarte concret pentru prezentarea mea, procesul de la Bologna, pentru că a fost deja enunțat, uh, pentru că știm deja care sunt problemele și provocările actuale și pentru că, cu siguranță, procesul Bologna mai poate face obiectul unor demersuri de reglementare viitoare. Voi voi da, spre deosebire de antevorbitor, exemple foarte clare care pornesc de la situația realitate din Germania. Eh, credem că procesul de la Bologna este salutar pentru studenți, în același timp însă merită o abordare și o evaluare critică. De ce? o evaluare critică pentru a, pe de o parte, a evidenția discrepanța dintre obiectivele procesului și modul în care este pus în aplicare și, în același timp, pentru a stimula actorii vizați în atingerea acestor eh, obiective observăm că uh, prin procesul de, la Bologna are loc o elitizare și o economicizare, dacă pot spune așa, a uh, uh, universităților și a activității universitare și academice. Um, un exemplu tipic pentru Germania este că întotdeauna este invocat procesul de la Bologna, procesul de, de la Bologna este de vină pentru toate relele care au existat sau nu au existat înainte. Oricum, trebuie să vedem mai întâi care sunt factorii responsabili pentru uh, această reorganizare a peisajului academic uh, conform procesului de la Bologna. În statele uh, sunt uh, mai multe nivele, Uniunea Europeană, uh, Republica Federală Germană, statele, landurile federale, dar și instituțiile și până la urmă facultățile la fiecare nivel există niște competențe, dar împărțirea lor întotdeauna este dificilă, pentru că e un fel de joc de genul popa prostu, se uh, încearcă uh, delegarea unor competențe care nu convin unei anumite ierarhii și în același timp um, uh, uh, nimeni nu se ocupă de anumite chestiuni. Uh, consecința uh, este că apare nemulțumire la rândul, uh, în rândul studenților și anul trecut studenții au arătat că prin protestele lor că uh, sunt nemulțumiți de, uh, de situația actuală. Un uh, exemplu clar creșterea mobilității orizontale și verticale este un obiectiv foarte clar, dar acest obiectiv nu a fost atins până acum. Uh, Eh, din eh, se observă că mobilitatea în cadrul anumitor facultăți eh, a fost reorganizată astfel încât, practic, studenții nu mai pot schimba cursurile, nu mai pot trece de la un curs la altul așa cum au putut-o face până acum sau dacă o fac, atunci o fac fără să li se recunoască absolvirea anumitor cursuri sau module. Uniunea Europeană ar putea să-și extindă programele de promovare a mobilității pentru a ușura, pe de o parte, uh, mobilitatea, dar pentru a asigura și o mai bună interconectare uh, a universităților. Și la nivelul Republicii Federale Germană s-ar putea intensifica, de exemplu, uh, cursurile de dobândire a competențelor lingvistice Aici, la nivelul eh, Germaniei, există un deficit care s-ar putea corecta foarte simplu. Landurile federale au problema că se organizează fiecare altfel, deci, practic, pentru implementarea procesului de la Uniune există 16 metodologii separate. Pentru noi ar fi ideal dacă la nivelul Republicii Federale s-ar putea ajunge la un singur uh, regulament pentru ca toată lumea să știe exact care sunt așteptările față de această mobilitate Bologna în fiecare land. La nivelul facultăților este important ca modulele să fie scurte și să nu se întindă pe uh, mai mult de un semestru, pentru că dacă un modul uh, de învățământ uh, are o durată de două trei semestre, atunci mă împiedică să mă duc în străinătate timp de un semestru. Uh, Important este ca um, uh, nu conținutul uh, modulelor să fie uniformizat, ci, uh, ci să fie uniformizate tipurile de specializări care se pot face. Un al doilea exemplu Eh, statele semnatare a procesului de la Bononia sunt chemate să eh, demonteze multe obstacole administrative. Însă, realitatea este că mulți studenți sunt împiedicați în a se deplasa în străinătate pentru că trebuie să depună mult prea multe formulare la mult prea multe eh, oficii și servicii și deci există o Uh, un mare obstacol uh, în ce privește aceste chestiuni administrative, pentru că nu întotdeauna există birouri uh, omologe pe la celelalte universități. De aceea este important ca mobilitatea să țină cont și de acest lucru. Facultățile la acest nivel ar trebui să trebuie să țină cont și să extindă programele de mobilitate, inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale. Apoi, în ce privește uh, uh, formarea și educația pe durata întregii vieți, este o abordare foarte binevenită pe care o salutăm, numai că, din păcate, există încă foarte multe impedimente. Ar trebui create concepte de finanțare care ar uh, uh, responsabiliza mai mult atât Uniunea Europeană cât și statele membre. În același timp, trebuie demolate obstacole din, uh, care vizează dreptul muncii, uh, care, care vizează uh, viața de zi cu zi um, a uh, celor care vor să învețe pe durata întregului, întregii vieți. Ce se întâmplă, de exemplu, cu o studentă care a făcut o, are o licență, a trebuit să muncească câțiva ani și revine după nașterea primului copil la un uh, modul de master. Nu există nicio soluție practică pentru această situație. Problemele pe care le-am evidențiat în aceste trei exemple pot fi uh, adaptate și pot fi uh, evidențiate și în alte aspecte care sunt legate de procesul de la Bologna este important ca între diferitele niveluri, dar și la același nivel, să fie responsabilități, responsabilizați actorii uh, principali. Implementarea de până acum a procesului de la Bologna uh, arată că situația evident nu este una ideală, că există posibilitatea și încape o mai îmbunătățire a situației, uh, dar această ameliorare trebuie să fie făcută nu într-un mod necoordonat, ci trebuie uh, făcută astfel încât la fiecare dintre niveluri să se ia măsuri și să se facă eforturile care pot propulsa sistemul pe de-a întregul înspre o direcție cea bună. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim uh, domnului Florian Kaiser și următorul nostru vorbitorul este, Sir, este domnul Howard Neely, după care vom începe dezbaterea și vom pune întrebări. Uh, domnul profesor, 10 minute, vă rog. Um, Mulțumesc, domnule președinte. În acest uh, moment al audierii, multe din lucrurile care trebuiau spuse s-au spus deja, așa că mă voi concentra pe puține. Uh, elemente foarte importante. Aș începe cu problema durabilității învățământului superior în Europa pe termen lung, pentru că dilemele și provocările cu care ne confruntăm acum în Europa nu sunt caracteristice doar Uniunii Europene, ci există în întreaga lume. Și aș spune că ele se datorează următoarelor lucruri. Toate statele, fie că sunt ele din Uniunea Europeană sau din altă parte, au acceptat uh, conceptul de economie bazată pe cunoaștere, adică viitoarea competitivitate internațională a Uniunii în țara, în cazul nostru, va depinde foarte mult de calitatea resurselor umane. Și în acest sens, universitățile sunt cu atât mai importante, pentru că, după cum am auzit deja, lumea universitară produce o mare parte din cunoștințele pe care se bazează această economie și pe de altă parte, prin uh, capacitățile studenților și profesorilor, permitem ca aceste cunoștințe să, fac, să fie folosite uh, pentru, în producție. Deci avem o dublă responsabilitate în această economie bazată pe cunoaștere și de aceea statele membre din toată Uniunea și din restul lumii, acceptând acest argument, au căutat să-și extindă sistemele de um, formare superioară, ceea ce numim masificare în, ultimele, în ultimii 20 de ani. Dar a produce, în a produce un uh, sistem uh, universitar de masă s-a încercat în același timp să se îmbunătățească calitatea în universitățile din întreaga Uniune. Și statele membre au încercat să facă a, am aceste lucruri reducând în același timp povara costului uh, acestor uh, universități asupra uh, contribuabililor, pentru că, bineînțeles, de la buget trebuie finanțate foarte multe lucruri uh, și această problemă se vede cu atât mai mult acum în momente de criză. Au apărut diferite sisteme de învățământ superior care au încercat să rezolve aceste dificultăți în unele țări, calitatea a avut de suferit, în altele, rata extinderii sau participării studenților nu a fost atât de mare cum s-a prevăzut, iar în alte țări, să nu uităm, această dilemă a fost rezolvată căutându-se investiții private în învățământul superior, mai ales în Europa Centrală și de Est, unde cererea socială, precum și cea economică pentru învățământ superior a fost de neoprit. Cine, și niciun uh, guvern nu ar fi putut finanța aceste costuri enorme și având în vedere situația economică în care ne, cu care ne confruntăm, avem anumite dileme pentru următorii ani și următoarele decade. În al doilea rând, un, un al doilea element pe care vreau să-l menționez este că în Uniunea Europeană înțelegem foarte bine tranziția universităților de la un model uh, din secolul XIX, modelul Humboldt, la modelul actual. Pe vremea aceea, modelul nu a introdus doar uh, uh, cercetarea uh, pe ordine zi a universităților, deci crearea de cunoștințe pe lângă predarea lor, ci și ideea separării universităților de societate, de la contaminarea din, după contactul cu lumea reală. Acum, în secolul 21, această izolare uh, nu mai este de actualitate, din potrivă, universitățile trebuie să fie integrate în societate, în economie. Și o fac. Și această tranziție a fost uneori dureroasă, dar foarte necesară, după cum s-a spus în această audiere, continuă până astăzi. În al treilea rând, în acest context, nu trebuie să uităm cât de mult s-au schimbat universitățile Chiar cu o generație în urmă doar, principala funcție a universităților era predarea, cercetarea se făcea doar în puținul timp care rămânea după predare. Acum, în secolul 21, ne dăm seama că uh, funcționarea universităților moderne este mult mai complexă. Bineînțeles, se, se face predare, dar ar trebui să vorbim despre învățarea de-a lungul întregii vreci. Trebuie să recunoaștem că schimbările din economie și societate trebuie să permită studenților care doresc să revină uh, de-a lungul carierei lor la formare, uneori uh, part-time, uneori uh, la zi, uneori prin formare la distanță sau studii electronice și așa mai departe. Deci, iată, uh, e vorba de moduri foarte complexe și diverse de a um, oferi aceste servicii de predare. S-a spus că cercetarea este foarte importantă, bineînțeles, în lumea universitară și noțiunea transferului de cunoștințe este foarte importantă pentru că trebuie să ne asigurăm că cunoștințele pe care le creăm în universități să fie transmise pentru a putea fi folosite cât mai repede și cât mai eficient. Nu trebuie să uităm incluziunea socială. Universitățile trebuie să propage incluziunea socială, trebuie să se asigure că toți cei care să, să aibă un beneficiu de pe urma învățământului superior, indiferent care este um, trecutul lor economic uh, sau social, uh, trebuie să poată să aibă acest acces. Și apoi avem uh, contribuția universităților, dezvoltarea locală și regională, precum și contribuția la societatea civilă. Universitățile sunt instituții din ce în ce mai importante în Europa și se află între stat și persoană. Și am dori ca ceea ce face din această educație superioară, faptul că este superioară, este faptul că universitatea inculcă valori superioare de democrație, uh, de întrebări în legătură cu lumea și viața. Dilema cu care ne confruntăm în Europa este faptul că nicio universitate nu are suficiente resurse pentru a face toate aceste lucruri în același timp. E vorba de niveluri de excelență care trebuie să fie globale, nu doar locale. De aceea, toate universitățile trebuie să aleagă uh, pe ce doresc să se concentreze, să identifice care este punctul lor forte și să se concentreze pe acesta pentru a fi competitive într-un mediu din ce în ce mai globalizat și să permită altor părți din sistemul universitar să se concentreze pe alte funcții în care excelează. Și astfel ajung la a patra idee. Pentru ca universitățile să-și identifice punctele forte, să se conf- să se concentreze pe ele, să investească în ele și să fie durabile, trebuie să fie autonome, trebuie să aibă posibilitatea de a face aceste alegeri și, bineînțeles, autonomia trebuie să fie însoțită de răspundere recunoaștem acest lucru în lumea universitară, dar în întreaga univers- Uniune Europene astăzi universitățile nu sunt suficient de autonome pentru a le permite să facă aceste alegeri cruciale și educația superioară europeană riscă să sufere ca rezultat al acestui lucru. Dovada este că se, se știe și s-a demonstrat în lume cu cât uh, în universitățile sunt mai independente, cu atât uh, educația este mai de calitate. Un uh, alt cuvânt care încă nu a fost folosit foarte mult în această audiere este globalizarea. Nu trebuie să uităm în Uniunea Europeană faptul că forțele globalizării afectă universitățile în mod similar cu modul în care afectează agenții economici și organizațiile din sectorul privat. Suntem într-o concurență globală pentru a obține partea noastră de talent, profesorii cei mai talentați, cercetătorii cei mai talentați și mai ales studenții cei mai talentați. Și s-a dovedit că profesorii și cercetătorii și studenții cei mai talentați și cei mai mobili mai ales uh, la nivel uh, post-licență, dar acest lucru devine adevărat și la nivelele inferioare și deci anumite universități uh, obțin o parte mai mare din această cantitate de talente. În al doilea rând, trebuie să înculcăm studenții valorilor, uh, valorile cetățeniei globale, nu doar cele ale uh, cetățenii naționale și europene, dacă dorim ca aceștia să se poată, să poată facă față provocărilor viitorului de durabilitate de mediu, schimbări climatice și așa mai departe. Și acum ajung la ultima idee Antevorbitorul meu a vorbit mult despre procesul de la Bolonia și provocările care ne, ne, ne confruntăm din cauza lui și aș adăuga alte câteva elemente. Pe de o parte, să ne asigurăm că toți cei din Europa, tineri sau mai puțin tineri, care pot să beneficieze de pe urma uh, un educație superioară, învățământul superior, să aibă posibilitatea de a avea acces la acest învățământ superior. Trebuie să ne asigurăm că participarea în învățământul superior nu se va reduce având în vedere situația economică actuală, ci că vom avea încredere să investim în viitorul cetățenilor europeni. Vă mulțumesc, domnule președinte. Paljon kiitoksia professori Nybille ja Kiitokset kaikille Mulțumesc foarte mult, Sir Howard Newby. Și acum aș dori să mulțumesc tuturor oratorilor pentru prezentările lor. Au fost foarte multe elemente asemănătoare care au fost prezentate, dar există și foarte multe idei noi și foarte multe provocări noi. Acum aș dori să avem întrebări scurte care să fie adresate experților noștri în așa fel încât să aceștia să poată răspunde. Uh, domnul Ben Catten, după care domnul Swear. Deci câteva întrebări, după care răspunsuri. mi complimentare Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îi felicit pe uh, toți experții noștri, dar mai ales pe studentul care a participat, dar și pe ceilalți, pentru că au menționat probleme noi. Trebuie să înțelegem aceste noutăți, această reînnoire necesară a universităților. O primă întrebare. Nu credeți că este nevoie de investiții majore pentru a asigura un acces mai larg al studenților care nu au mijloacele financiară necesară la universități, deci să nu pierdem acest capital inteligență a celor care, având în vedere că nu au fonduri suficiente, nu pot să meargă la universitate. Astăzi, în societatea cunoștințelor, nu mai este doar o problemă de echitate, este o problemă și de funcționalitate, de funcționare a întregii societăți. Deci, poate e nevoie de măsuri uh, mai importante financiare. Aceasta era prima întrebare. A doua întrebare, legătură cu procesul de la Bolonia. Acesta se numește proces pentru că nu este o lege care vine de undeva de sus. Trebuie să se procedeze de jos în sus dar de guverne a fost aplicat de sus în jos și astfel s-a contrazis însăși natura convergenței înspre un model european. Deci, asta e problema. Astăzi nu se încearcă implicarea universităților pentru a depăși problemele sistemului pe care l-a indicat uh, expertul nostru student. Deci sunt tot felul de, de probleme. Nu se poate merge înapoi, dar mulți se plâng pentru că au apărut probleme, dar problemele nu le-au fost create de procesul de la Bologna. Problemele există pentru că universitățile s-au schimbat, dar o parte din corpul uh, profesoral nu-și dorește să-și uh, schimbe abordarea și să se adapteze la această noutate foarte importantă în interesul milioanelor de studenți. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum domnului Sven. Mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o să iau cuvântul. Reprezint Asociația Europeană a Camerelor de Comerț. Ne mă bucur că putem participa la dezbateri, să ne aducem contribuția și la raportul, proiectul de raport al domnului Schmidt și m-a bucurat multe din uh, ce au spus astăzi uh, vorbitorii despre autonomie, flexibilitate, răspunderea universităților. Sunt uh, concepte cu care suntem absolut de acord. Principalul mesaj al nostru este și formarea unor studenți performanți pe piața muncii. Domnul profesor de la Liverpool a spus că uh, Rolul universității este să producă cunoștințe, dar și oameni care pot să transferme uh, aceste cunoștințe, să le exploateze. Și tocmai pentru producerea acestor uh, persoane cu aceste capacități, credem că această aplicabilitate a cunoștințelor trebuie să fie principalul principiu al universităților. Credem că încă există două bariere foarte importante care trebuie îndepărtate dacă dorim să facem progrese. Prima este sistemul juridic din anumite țări care interzice uneori universitățile, universităților și mediului de afaceri să coopereze. Uh, univers, uh, agenții economici, uh, lumea afacerilor nu se poate implica în consiliile de conducere ale universităților sau să, sau să um, influențeze programele de învățământ. Uh, uneori trebuie să ai un doctorat în anumite țări pentru a putea să deschizi gura într-o universitate. Uh, și considerăm că acest lucru trebuie să se schimbe. Deci aș vrea să știu ce considerați că se poate face la nivel european pentru a rezolva această problemă, pentru a se găsi o soluție. În al doilea rând, considerăm că profesorii și universitățile nu sunt evaluați conform criteriilor celor mai bune. Uh, ni s-a spus că știm că publicațiile și cercetarea sunt uh, uh adevăratul, un adevărat sfânt gral pentru Uh, profesori universitari, dar noi credem că criteriul principal pentru măsurarea succesului universităților este posibilitatea studenților de a aplica cunoștințele pe piața muncii. Considerăm că trebuie să monitorizăm carierele absolvenților pentru a vedea dacă reușesc să găsească uh, posturile pe care le doresc sau dacă găsesc pur și simplu un loc de muncă pentru a măsura succesul universităților tocmai pe această bază. Și aici ajung la a doua întrebare ce se poate face la nivel european pentru a ne asigura că universitățile sunt cu adevărat evaluate pe ba aceste baze, pe aceste criterii și am uh, sugerat un uh, sistem, uh, o ierarhie europeană care să nu se bazeze doar pe publicații și cercetare, dar și pe carierele um, și absolvenților. Și Parlamentul cred că poate să joace un rol important în introducerea unui astfel de sistem. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Mulțumim foarte mult și noi colegului nostru. Domnule președinte, Vă mulțumesc. Stimate colege, stimați colegi, dragi oaspeți. Mai înainte de toate, vreau să-l felicit pe domnul Schmidt pentru contribuția sa, pentru prezentarea care ne-a făcut-o. Aș vrea să insist asupra ultimei prezentări însă, care mi-a plăcut uh, și ea foarte mult și care oferă o foarte bună vedere de ansamblu asupra universităților și facultăților din Europa. De mult mă interesează această chestiune a autonomiei universităților. Când vorbim despre autonomie, e ca și când e, e, e, o, e o discuție foarte relativă. Uh, când vorbești despre autonomia universităților, trebuie să te întrebi în ce măsură universitatea uh, își asumă o răspundere față de societatea în care se situează, față de economia din care până la urmă face parte. Cred că Cred că cu cât mai este mai autonomă o universitate, o facultate, cu atât uh, mai uh, viabilă este ea. Dar dumneavoastră, domnule profesor Newby, proveniți dintr-o țară, din Regatul Unit, în care uh, lucrurile sunt văzute puțin altfel decât poate la noi, în Europa Centrală. Procesul de la Bolonia pare să fie mai bine implementat la dumneavoastră. La noi am impresia că universitățile uh, vor să devină din ce în ce mai mult uh, universități de tipul Universității Humboldt. Deci, universități care să uh, joace un rol de model, demn de urmat, dar care nu neapărat uh, se uh, adaptează procesului de la Bologna. Cred că reforma aceasta inițiată prin procesul de la Bologna din păcate, încă nu este suficient de implementată în universitățile europene, inclusiv în privința autonomiei universitare. Universitatea trebuie să reacționeze la nevoile societății și a pieței forței de muncă. Universitatea trebuie să fie practic pe piață și acest lucru necesită foarte multă disponibilitate și multe eforturi uh, depuse în continuu pentru rămânerea pe piață. Sigur, mi-aș dori ca universitățile să devină în cea mai mare măsură cu putință autonome, independente. Numai că uh, pentru aceasta trebuie să existe un climat, uh, o, o, trebuie să existe niște premise uh, care să fie favorabile. Și de aceea vreau să întreb, au universitățile noastre, domnule profesor, pârghii prin care să se poată asigura că spațiul academic și universitar se poate moderniza mai rapid, se poate adapta mai rapid la realitatea europeană? Kiitoksia. Nyt on päästy jämäkästi alkuun. Ja... Mulțumim foarte mult. Iată, avem suficiente întrebări și uh, întreb pe experți cine ar dori să înceapă mai întâi, pentru că sunt uh, întrebări adresate mai multor experți. Haideți să începem cu studenții. Eu cred că e o dovadă de fair play. Domnule Kaiser, dumneavoastră puteți începe și după aceea urmează și profesorii. Ja, die erste Frage. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eh, s-a vorbit aici despre fonduri pentru studenții săraci. Într-adevăr, ar fi o măsură oportună pentru că astfel și accesul la um, mediul universitar ar fi uh, posibil și pentru oameni care vin, se situează inițial de departe de mediul academic. Ehm, sigur, eh, este un lucru bun, dar eh, trebuie să se stabilească competențe clare în ce privește distribuția banilor. Eh, banii care provin de la Uniunea Europeană, din programele naționale, sunt împărțite și distribuite conform unor priorități. Bani pentru studenți sau bani pentru cercetările profesorilor. În Germania, din păcate, considerăm că educația nu este suficient de apreciată și de aceea nu, se, o, eh, nu sunt destinate suficiente fonduri eh, educației. Apoi s-a spus că ar trebui, ar trebui ca programele universitare să se orienteze mult uh, mai mult decât până acum la, uh, după nevoile pieței. Însă, uh, anul trecut am am vorbit cu un profesor care mi-a arătat că în ultimele, ultimii 60 de ani universitățile, de exemplu, prin studiile de sociologie pe care le oferă, au creat foarte multe joburi noi. Deci eu nu zic că universitățile trebuie să trăiască într-o lume paralelă cu realitatea, dar trebuie să poată fi independente în ce privește uh, stabilirea programelor sale. Autonomie trebuie să fie înțelasă uh, astfel încât uh, să nu apară în același oraș trei facultăți care predau același lucru, dar care nu au nicio legătură una cu alta. Sigur că autonomia trebuie să existe pentru facultăți, dar pe de altă parte eh, egalitatea șanselor trebuie să fie garantată în fiecare caz problematica eh, universității de tip Humboldt, eh, universității elitiste, din păcate există o realitate față de care poziția noastră este extrem de critică. Mulțumesc. Um, Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește prima întrebare referitoare la accesul uh, pe care îl putem avea peste tot în Europa la universitate. Cred că în vremuri atât de grele precum cele pe care le traversăm, este evident că trebuie să încurajăm pe acești uh, studenți care sunt talentați, dar care nu au mijloacele financiare necesare pentru a avea acces la studii universitare. Uh, aici poate că unii ar trebui să asume mai multe costuri în ceea ce privește aceste posibilități de școlarizare. Acum, în ceea ce privește adaptarea care trebuie să existe între diplome și piața muncii. Comisia a lansat un proiect pilot în ceea ce privește modul în care sunt clasate, ierarhizate universitățile din Europa. Și am participat la această Uh, la acest studiu și este evident că această relație între uh, diplomă și loc de muncă este un element important pentru clasificarea universităților. Este evident că această legătură este luată în serios și nu pot decât să fiu de acord cu ea. Știu că există o asociație la nivel european care face o clasificare a universităților în funcție de sectoarele de activitate. Nu știu dacă aceasta este clasificarea cea mai uh, echilibrată. Apoi, bineînțeles, chestiunea autonomiei universităților este una importantă. Uh, nu e vorba de autonomie de dragul autonomiei, nu. Noi universitatea are o oarecare răspundere, responsabilitate față de societate în general, față de economie. Trebuie să ne asigurăm de faptul că universitățile își îndeplinesc rolul ce le revine în, în acest peisaj european și că putem să profităm de punctele forte ale acestor universități și că universitățile se bucură de măsuri uh, egale în favoarea lor, în așa fel încât să-și poată desfășura punctele forte și să poată să-și exercite acest drept mai mult sau mai puțin către autonomie. Uh, Domnule Gabriel, doriți să luați cuvântul? Observație. O problemă veche a universităților este aceea de a putea face propuneri pentru a schimba programele. Problema este ce să se predea în universități, capacități transferabile, uh, limbi, uh, informatică sau cunoștințe profesionale. Această dilemă încă nu s-a rezolvat. Trebuie să mai facem eforturi pentru a o rezolva. Pentru că o parte dintre universități doresc capacități transferabile, alte le doresc doar cunoștințe profesionale și astfel se creează o anumită tensiune în, între sistemele de învățământ superior din diferitele țări și acceptarea diplomelor uh, devine din ce în ce mai dificilă tocmai din acest motiv. Mulțumesc! Paljon kiitoksia. Annan seuraavasti kolmen jaksoissa puheenvuoron. Vă mulțumesc! Manescu, sitten Uh, urmează Manescu, Ganervel și domnul Sver. Domnule Sfer, înțeleg că nu ați fost uh, mulțumit de răspunsul pe care l-ați primit la întrebarea dumneavoastră? Vreți să reveniți uh, asupra întrebării dumneavoastră? Uh, ali lahko čist ne kratko comentiram odgovor? Dacă îmi permiteți, uh, vreau doar să comentez pe scurt răspunsul. Hvala lipa. Mulțumesc, domnule președinte. Universitățile, într-adevăr, au nevoie de autonomie, așa cum ați spus. Însă, uh, sunt convins de faptul că dacă universitățile nu uh, vor fi responsabilizate, nu se vor responsabiliza mai mult decât până acum, atunci, în secolul 21, își vor pierde uh, poziția de lider în ce privește uh, achiziția de cunoștințe într-o economie bazată pe cunoștințe, pentru că economia acolo își va procura uh, oamenii de unde îi primește cu cele mai bune calificări și nu neapărat de la niște universități uh, foarte vechi. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Mănescu. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau să le mulțumesc și să-i felicit pe toți uh, vorbitorii noștri. Uh, foarte interesante prezentările și foarte interesante și a spune chiar diferite punctele de vedere privind atât procesul, efectele procesului de la Bologna, cât și importanța strategiei Lisabona. S-a vorbit de rolul universităților în Uh, atingerea obiectivelor uh, strategiei Lisabona și uh, cred eu că aici important este nu numai coeziunea socială, dar și creșterea calității educației și cercetării în Europa, pentru că în strategia Lisabona avem și acest obiectiv pe care, sigur, universitățile sunt responsabile să-l ducă la, la îndeplinire. Uh, Uh, în prezentarea pe care doamna Carp a făcut-o, am văzut, uh, am uh, remarcat o analiză foarte corectă a rolului pe care și relației pe care universitățile trebuie să le aibă cu mediul de afaceri în sensul armonizării cererii și ofertei pe piața forței de muncă. Și uh, în acest context aș vrea să o întreb pe doamna Carp, uh, pentru că dânsa are experiență și ca profesor universitar, dar și ca cercetător în domeniul educației. Aș vrea să o întreb ce anume uh, credeți că determină gradul diferit în care absolvenții de universitate răspund cerințelor pieței muncii în momentul de față. Mulțumesc! Pot să, pot să răspund acum? Pardon. Kiitoksia. Sitten kollega Kammervert, olkaa hyvä. Doamna colegă Kammervalt, domnule președinte, vă mulțumesc. Stimați colegi, îi mulțumesc domnului Kaiser pentru faptul că a direcționat discuția în ă, spre problema implementării și trapunerea în aplicare a procesului de la Bologna. Când vorbim despre facultăți, universități, despre provocările momentului, și dacă vrem să desenăm un viitor pentru aceste facultăți, trebuie mai întâi să vedem în ce măsură a fost pus în aplicare procesul de la Bologna și dacă eh, obiectivele pe care le-am stabilit în comun dacă acestea au fost uh, transpuse, respectiv atinse sau nu. Și uh, domnul Kreiser cred că a, a încercat să arate că pe această cale a implementării, a punerii în aplicare a obiectivelor de la Lisabona, încă nu suntem pe departe atât de, de uh, uh, avansați cât uh, ne-am fi dorit. În unele privințe chiar constatăm că lucrurile merg uh, în direcția cea greșită și cu competențele pe care noi le avem, limitate cei drept, cred că trebuie să aducem și o contribuție a Parlamentului European pentru a impulsiona lucrurile în direcția atingerii obiectivelor stabilite prin procesul de la Bunelnea. Asta trebuie să însemne că trebuie să Eh, trebuie să facem în așa fel încât lucrurile să fie avantajoase atât pentru studenți și respectiv absolvenți, cât și pentru societatea Eh, în care apoi se integrează. S-a vorbit despre responsabilitatea universităților în crearea și întreținerea unei societăți eh, civile. Eu, domnule președinte, sunt convinsă că universitățile nu sunt doar eh, niște pepiniere de cunoștințe de specialitate, ci sunt și niște poluri de, de formare a societății civile deci trebuie să fie și purtător de valori eh, etice și morale. Universitățile trebuie să răspundă cerințelor etice și morale ale vremii eh, și acestea, aceste valori trebuie să fie incluse în activitatea de cercetare, de dezvoltare la o universitate. Dar dacă ne gândim cât de, cât de eh, limitate sunt la realizarea programei analitice multe universități din, universitate, din, din Europa și și când ne gândim că foarte multe facultăți nu sunt în stare să, să uh, și imagineze nimic în afară de propriul lor domeniu de cercetare, atunci cred că totuși universitățile trebuie să facă mai mult, pentru că altminteri uh, pierdem din valoarea actuală a universităților, valoarea socială și vă întreb pe dumneavoastră toți, stimați conferențiari, cum credeți că se poate redirija acest proces astfel încât um, responsabilizarea universităților uh, față de nevoile sociale, uh, civice ale societății să, uh, să fie avute în vedere mai bine. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! O salutăm din nou pe doamna președinte Doris Pacca. Mai sunt însă trei vorbitori. Domnul Lisovatima también mi enhorabuena. domnule președinte. Aș dori să-i salut pe toți uh, oratorii. Eu sunt de acord cu intervenția colegului din partea Camerei de Comerț și Industrie și cu intervenția colegului Sfer. Mie mi se pare că universitățile europene încă nu sunt suficient adaptate la realitatea socială concretă. E o primă problemă există aici mai ales mă refer, spre exemplu, la anumite universități din Spania, pentru că pe alea le cunosc cel mai bine. Există probleme. Probleme pentru a avea această mobilitate reală între lumea întreprinderii și lumea academică universitară. Probleme, s-a spus deja, probleme de ordin legal, dar și probleme pentru a angaja profesori. Avem uh, anumite Uh, un sistem de așa natură în numirea profesorilor încât uh, ne confruntăm cu dificultăți și de multe ori nu se angajează profesorii cei mai buni ci se angajează colaboratorii cei mai apropiați ai celor care sunt deja numiți. De aceea, din experiența mea, chiar și din experiența mea de muncă, înainte să fiu om politic, am uh, lucrat am fost avocat și îmi dau seama că este foarte greu ca un student care iese din universitate să fie cu adevărat bine pregătit pentru a îndeplini anumite funcții pe care în principiu ar trebui să le poată îndeplini. Nu știu dacă studentul cel mai bun este cel care are cunoștințe teoretice foarte uh, aprofundate, ci dacă nu cumva e cel care are cunoștințele necesare pentru a se adapta în societate și asta în modul cel mai potrivit. Cred că universitatea trebuie să fie din ce în ce mai adaptată, să facă față acestor schimbări. Și mi se pare o idee bună, ideea aceasta de autonomie al, a universităților, însă e nevoie și de un control din partea societății. Vorbim aici de întreprinderi sau de instituții publice care costă bani mulți contribuabililor europeni și cred că societatea ar trebui să aibă pe ansamblu un cuvânt de spus în ceea ce privește programele de studiu din universități, în ceea ce privește mobilitatea profesorilor, formarea acestora și, bineînțeles, și în ceea ce privește gradul de pregătire al studenților. Vă dau un exemplu. O temă care nimic, n-are nimic de a face cu întreprinderea cunosc un profesor din Universitatea din Barcelona care îmi spunea că înainte, când uh, studia și și-a dat bacul, învăța limba latină și toată lumea trebuia să studieze latina ca fiind o materie universitară. Eu sunt de părere că nivelul de învățământ în universități de multe ori nu este suficient de uh, adaptat realității sociale. Și poate că din oratorii care au intervenit, poate unii ar putea să ne facă propuneri concrete. Da, știm cum funcționează sistemul, însă acum trebuie să vedem ce putem face în mod concret, în așa fel încât aceste întreprinderi, aceste uh, universități să fie cât mai adaptate realității sociale concrete. Uh, eh, arvoisa puheenjohtaja, todella mielenkiintoinen iltapäivä. Mulțumesc, doamnă președinte. Eh, cred că această după-amiază este extrem de interesantă și vreau să mulțumesc și eu eh, încă o dată domnului Schmidt și doamnei Madurel pentru prezentările lor. În mai multe comisii din acest Parlament am discutat eh, tocmai aceste chestiuni și tocmai ehm, realizăm un raport pentru Comisia, Comisia ITRE pe această temă concluzia până la urmă este că uh, Europa nu are un viitor fără cercetare și educație uh, și acestea trebuie abordate într-o manieră globală, olistică. Și atunci întreb, avem noi uh, europenii de învățat ceva Uh, de la americani în această privință, pentru că noi întotdeauna am criticat uh, sistemul uh, lor de educație, că am spus că sistemul este prea heterogen, este prea, prea relaxat, dar iată că acum apar foarte multe chestiuni, cum ar fi dinamismul, flexibilitatea universităților care vorbesc în favoarea lor și care ne pun într-o poziție secundă. M-a bucurat foarte mult să ascult prezentarea domnului Gabriel de la PECI, Uh, pentru că pentru că în trecut, de exemplu, Peciul a avut mult mai multe legături cu Constantinopolul decât uh, decât uh, detectarea probabil acum. De ce nu putem avea o colaborare și în prezent uh, cu uh, spațiul extraeuropean? Cum putem învăța de la americani? Cum putem transforma idei în acțiuni? De ce suntem mereu în urmă cu câte un pas față de alții? În Finlanda, cred că această chestiune uh, a legăturii dintre mediul academic și de afaceri este mai, este mai avansată decât în alte țări. Și noi uh, modificăm uh, structurile administrative ale universităților noastre, ținem cont de interesele multor companii. Dar, dar în ce privește uh, țările din estul Europei, este foarte interesant să, să vedem cum lucrurile acolo uneori uh, decurg mult mai repede decât în, în uh, partea mai veche a Europei. Um, se constată în multe universități că mai recent chiar și umaniști, artiști, teologi fac parte din consiliul de administrație. mă întreb ce putem învăța din toate aceste practici ale celor care sunt puțin mai avansați uh, decât noi. Domnule Vatimo. Grazie, grazie. Mulțumesc. Acum se pare că mă auziți. Mă scuzați, eu sunt profesor universitar și nu uh, am uh, îndrăznit să intervin din motive de disperare absolută în legătură cu problemele universităților. Mulți colegi, profesori universitari care astăzi sunt parlamentari în Italia, colegul Berlinger a fost chiar și ministru, nu intervin în legătură cu problemele universităților pentru că nu știu cum să o facă. În statele membre informațiile sunt foarte diverse și cu toții uh, am, am uh, trecut prin aceste experiențe ale statelor noastre. Și eu am rezerve în legătură cu modelul american, univers, modelul universităților americane, dar îl las deoparte acum. Ceea ce aș vrea eu să spun acum este următorul lucru. Dacă se poate, în uh, raport, în raportul Parlamentului, ar fi bine să amintim uh, probleme care nu sunt doar caracteristice Italiei, ci cred că și altor țări. De exemplu, tendența guvernelor să reducă bugetele pentru învățământ și cercetare. Mă întreb dacă e posibil ca Uniunea Europeană să impună statelor membre să respecte anumite criterii uh, de procente din bugete pentru rezervate um, învățământului și cercetării, pentru că bugetul uh, de astăzi din Italia pentru învățământ nu este deloc suficient și cred că aceasta este situația și în alte țări europene. Tendința anumitor state membre este să reducă aceste bugete tocmai acolo unde uh, ar trebui să fie importante pentru a realiza ceea ce dorim noi și cred că ar fi bine să amintim acest lucru în raport. În al doilea rând, o altă chestiune legată de prima. Astăzi există o tenden- tendință în Uniunea Europeană de a privilegia universitățile private. Universitățile private poate reușesc să aibă un raport mai bun cu lumea economică. Uh, pentru că de multe ori eh, mai sunt orientate spre funcții tehnologice, deci pentru învățământ aplicat. Dar nu ele fac întreba, eh, eh, cercetarea fundamentală care nu este neapărat de interesul lumii industriale, pentru că este tocmai o cercetare de bază care nu produce venituri directe, de aceea este lăsată deoparte. Eu cred că în, relația noastră, în raportul nostru trebuie să semnalăm aceste probleme și să invităm statele membre să respecte anumite criterii în momentul în care repartizează, repartizează fondurile uh, pentru învățământ și cercetare. Este un pericol mare, după părerea mea, în, în țara mea, dar cred că și în alte state ale Uniunii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vatima. De fapt, strategia de la Lisabona a fost concepută astfel încât să putem și chiar să trebuiască să cheltuim mai mulți bani pentru educație și cercetare. Dar cel puțin să nu fie mai puțin, spune domnul Vatimo. Doamna Balia Cucet eh, și-a prezentat ieri raportul, respectiv a vorbit despre această temă a realizărilor care au fost obținute în uh, cursul punerii în aplicare a procesului de la uh, Bologna. Și s-a constatat că în anumite țări, între care și țara domnului Vatemeu, uh, au consemnat chiar regrese. Doamna Hannibal. Mulțumesc. Doamna președinte. Um, Ați fost uh, niște discursuri foarte interesante. Uh, avem impresia că nu există poate nu un conflict, dar tensiuni între cele două elemente pe care le considerăm noi că trebuie să fie caracteristice universitățile, de, de, și anume să dea studenților capacități care să-i facă să poată să găsească un loc de muncă și, pe de altă parte, capacități de cercetare. Acestea par să fie cele două elemente pe care le individualizăm și probabil întotdeauna vor exista tensiuni între ele și universitățile vor trebui să hotărască în ce direcție doresc să meargă și tocmai despre asta a vorbit domnul profesor Newbury, despre faptul că fiecare instituție trebuie să se concentreze pe punctele sau le forte. Poate că asta trebuie să se facă pentru că ambele aspecte nu pot fi neapărat privilegiate în același timp. Și cred că elementul cheie trebuie să fie faptul că universitățile trebuie să rămână autonome acest element trebuie să fie central întregii dezbateri. Trebuie să fie instituții autonome într-un cadru. Și procesul de la Bologna poate să fie acest cadru. Știu că se bazează pe, sistem, pe sistemul britanic, dar funcționează. Ă, studenții reușesc să obțină diplome în trei ani fără probleme. Deci autonomia, elementul de autonomie este absolut crucial și universitățile trebuie să se mai gândească mult mai mult la modul în care fiecare instituție oferă, fiecare instituție de învățământ oferă la nivel științific, la nivel de obținerea locuri de muncă și astfel se vor putea concentra mai mult pe cunoștință și cercetare. Și cred că universitățile încă nu au ajuns în această fază. Este, bineînțeles, uh, o logică foarte recentă și universitățile există din uh, secolul XIII. Deci, cred că este o concluzie utilă și sperăm că se va putea avansa pe această cale. Aș încheia printr-un lucru foarte practic, uh, dar și plictisitor, și anume limba. Uh, putem avea un sistem uh, harmonizat și vorbim despre mobilitatea studenților și profesorilor, dar mobilitatea nu va funcționa atâta timp cât oamenii nu pot comunica. Deci cred că pe lângă toate aceste schimbări la nivel înalt, cred că trebuie să găsim o soluție pentru a le da oamenilor posibilitatea, dorința de a meargă la universitate și capacitățile, nivelul de limbi străine pentru a face acest lucru și pentru a merge la studii în alte părți ale Europei. Dragă doamnă eh, Hannibal, dumneavoastră mm, vorbiți dintr-o poziție dificilă pentru că sunteți britanică și cu toții știm că trebuie să învățăm limbi străine și chiar încercăm să o facem. Spuneți-o uh, concetățenilor noastre. De fapt, nu sunt uh, cetățeni, ci sunt sub, celorlalți supuși ai coroane. Vă rog să transmiteți acest lucru. Bun. Una dintre ultimele întrebări tocmai a fost adresată și acum rog uh, pe aceia dintre conferențiari care doresc să răspundă să facă acest lucru. Pentru că era vorba de procesul de la Bologna, Uh, am avut și eu un raport uh, cu privire la procesul Bologna, uh, pentru că tocmai mi s-au pus foarte multe întrebări în legătură cu acest proces Bologna, cu toate că noi nu l-am influențat. Germania au o problemă cu procesul de la Bologna, care, pentru, că, pentru că sunt provin dintr-un mediu academic foarte tradiționalist. Am fost la o conferință de la, la, la, la Stockholm, unde un profesor mi-a spus că noi nu avem nicio problemă cu procesul de la Bologna, pentru că noi vedem lucrurile foarte practic și pragmatic. Și am zis, a, păi nici noi n-ar trebui să avem probleme la Bologna, pentru că și noi suntem pentru că și noi putem să facem la fel. Însă am constatat că Uh, structura pre-Bolonia și post-Bolonia e cam aceeași. Uh, deci, uh, înainte să se numească bachelor, licența de după trei ani de studiu s-a numit candidat. Și mediul de afaceri știe foarte bine ce înseamnă un candidat sau o diplomă de bachelor. În Germania, mediul de afaceri habar n-are ce, la ce se aștepte dacă acum oamenii nu mai au diplomă universitară, ci un diplomă de bachelor. Deci, nu trebuie copiate toate lucrurile Mă rog, dar asta este o altă problemă. Acum însă dau cuvântul unui alt uh, supus al coroane, uh, domnule profesor Newby. Um, Doamnă președinte, este probabil ultima ocazie când îmi uh, acordați cuvântul și vreau să mulțumesc uh, tuturor membrilor Parlamentului pentru faptul că ne-au invitat aici și vă mulțumim pentru seriozitatea cu care ne-ați ascultat uh, pentru că am abordat niște provocări importante și cred că dacă dezbaterea va rămâne la nivel european la acest nivel calitativ, atunci cu siguranță vom putea progresa. Poate că vă ofer o perspectivă prea britanică, dar și eu cred că procesul de Bolonia nu este prea bine văzut, cu toate că funcționează destul de bine în multe universități ar trebui să ne eh, reamintim că nu este eh, un proces eh, bottom-up, deci de la bază spre vârfuri. Ehm, este o chestiune care ține în primul rând de statele membre, respectiv de forurile regionale de a gestiona acest proces. Și cred că ehm, am putut învăța de până acum de, din, din experiența procesului uh, și cred că procesul de la Bologna ar putea fi uh, extins asupra unor uh, domenii precum accesul echitabil la forme de învățământ superior. Colegul spaniol a vorbit despre traducerea Uh, și adaptarea practic a cunoștințelor teoretice la nevoile uh, curente. Nu orice universitate poate face orice în toate domeniile. Trebuie să existe o concentrare a atenției universităților asupra anumitor teme principale de cercetare și uh, științifice. Dacă putem Uh, crea un peisaj uh, academic mai caleidoscopic, mai diversificat, în care universitățile să poată alege ce vor să facă cu predilecție și ce vor să lase altora să se ocupe de această chestie, atunci cred că putem avansa. Apoi un coleg din Recatul Unit a vorbit despre diferitele obiective ale uh, învățământului uh, superior. Uh, Evident, toate universitățile vor să producă uh, oameni calificați care să intre pe piața muncii. Ce rector de universitate nu-și dorește acest lucru? Dar, în ultimii 20 de ani, am devenit cam prea uh, utilitar. Am început să privim universitatea ca un mijloc pentru atingerea unor scopuri. Dar universitățile trebuie să fie și un sprijin pentru societate civilizată, trebuie să uh, participe la, la iluminarea poporului, uh, trebuie să uh, contribuie la progresul social prin cunoștințele pe care le produc și de aceea uh, trebuie să celebrăm universitățile ca astfel de surse de cunoștințe și de valori. Da uh, voi insista și eu asupra controversei educație-cercetare. Nu știu dacă tensiunea dintre aceste două domenii este nocivă sau dacă nu cumva tocmai această tensiune este cea generatoare de noi cunoștințe, de noi valori valori. Profesorii, evident, uh, cercetează cu drag, dar uh, profesorii uh, trăiesc și își îmbunătățesc și cunoștințele și de pe urma studenților lor. În ce privește responsabilizarea universităților, problema este că de multe ori povara de lucru pe umerii studenților este foarte mare. De exemplu, la studiile economice în Germania, se, se, sunt cam 49 de ore de studiu, din care 36 de ore de cursuri pe săptămână. Nu prea îți rămâne pe lângă un astfel de orar eh, prea multă motivație pentru angajamente sociale, pentru implicare în societate, în eh, activități extracurriculare. Problema este că Uh, uh, aceste ore sunt uh, obligatorii. Apoi dumneavoastră ați arătat foarte clar că există țări care se adaptează mai ușor și altele mai dificil la procesul de la Bologna. Sigur că pentru unele state modificările n-au fost prea dificil de acceptat. Dar uh, cred că putem, fără să copiem, fără să transpunem unul la unul lucrurile, să ne uităm ce este, care sunt bunele practici care funcționează la vecinii noștri. Trebuie să uh, identificăm și să recunoaștem greșelile pe care le-am făcut și să încercăm să le uh, remediem. Mulțumim, domnule Kaiser, domnule Gabriel de la PH, vă rog să reacționați dumneavoastră acum. Uh, I would briefly touch two or three aspects. Voi uh, atinge doar două, trei aspecte ale discuției, sunt uh, altminte prea multe. S-a întrebat dacă s-ar putea crea mai multe fonduri și dacă există mai multă finanțare pentru cercetare decât în trecut. Uh, uh, cred că în Ungaria cifrele sunt foarte reduse, cam 1% în Ungaria, nu știu cât se cheltuie în alte țări, în Italia, de exemplu, pentru cercetare, dar 1% nu este suficient. Eh, și cu asta ajungem la altă întrebare. Ce avem de învățat de la americani? Și, în opinia mea, eh, ar trebui să învățăm de la americani că eh, o singură persoană trebuie să se facă, trebuie să ocupe doar un singur lucru. Cercetătorul trebuie să cerceteze și să nu facă altceva și sigur nu există educație bună între, fără, fără cercetare fundamentală, dar există oameni care predau mai mult și sunt alții care se ocupă aproape exclusiv sau chiar exclusiv de cercetare. Și de aceea capacitățile americanilor sunt mai bune decât capacitățile noastre. Și apoi, în ce privește uh, implicarea instituțiilor private, cred că Uh, depinde foarte mult de domeniul de activitate. În, în anumite uh, domenii de activitate sunt de preferat uh, poate universitățile private pentru că au o relație atunci când au o relație mai apropiată de mediul de afaceri. Dar în alte cazuri însă nu știu nu știu dacă în domeniul medicinei sau chimiei sau științelor fundamentale uh, există instituții private care să fie uh, mai bune decât, uh, decât de instituțiile publice. Mulțumesc. Mrs. Carp, please. Doamna Carp, vă rog. Aș vrea să punctez și eu câteva din opiniile mele la lucrurile care au fost deja prezentate. Uh, sigur s a amintit despre criteriile de promovare a profesorilor care în general ă, sunt exclusiv bazate pe performanțele din cercetare. sunt de acord și eu că aceste criterii trebuie să ă, conțină mult mai multe sau să ă, redea mai, din mult mai multe puncte de vedere personalitatea candidatului la funcția de profesor. acum în românia chiar se lucrează la rafinarea tradiționalelor criterii probabil că se vor introduce și altele noi. autonomia universitară nu este absolută în românia este în patru domenii dar nu numai în românia în general uh, universitățile care gestionează fonduri publice sunt supuse și ele acelorași legi asemeni tuturor instituțiilor care gestionează fonduri publice. Deci autonomia nu trebuie privită în mod absolut și categoric, nu față de lumea economică uh, am fost întrebată uh, cum aș putea să explic gradul diferit în care studenții absolvenți se integrează pe piața forței de muncă. Răspunsul pe care aș putea să-l dau este că gradul acesta de integrare depinde în mare măsură de atractivitatea domeniului respectiv în general și în respectiva țară în mod special. Aș putea da exemplul unor activități care, de exemplu, în Europa de Est sunt foarte bine privite și foarte atractive și nu sunt în cealaltă parte, în celelalte zone ale Europei. De asemenea, aș vrea să menționez faptul că există domenii care absorb, care absorb absolvenți și din alte zone, cum ar fi domeniul informatic, este un domeniu burete uh, iar alte domenii precum este cel al, uh, învățământului preuniversitar care rămâne aproape în permanență cu locuri disponibile uh, în legătură cu responsabilitatea universităților față de, de societatea de comunitatea în care ele există și ființează sigur au o anumită responsabilitate rămân consecventă cu ceea ce am prezentat în lucrare cred că un mod implicit de a răspunde acestei obligații este acela de a pregăti profesori pentru învățământul preuniversitar și care să aibă și componente în acest sens. e cel mai bun mod de a face educație în toate planurile deci universitățile se pot uh, infiltra în viața comunității prin absolvenții cadre didactice pentru preuniversitar. Uh, s-a pomenit uh, în mod corect de faptul că ar fi bine ca să existe o anume implicare și a lumii economice, poate chiar în privința programelor universitare s a spus deja despre comunitățile din finlanda pe care voiam să le pomenesc care au, uh, au un cuvânt hotărâtor de spus în stabilirea acestor programe dar aș vrea să mai dau un exemplu cel al lumii maritime în care organizația maritimă mondială stabilește programele minimale standardele minime iar toate universitățile au uh, în baza autonomiei lor își stabilesc programe proprii de formare respectând standardele minime și uh, în legătură cu faptul că sigur este dificil să fii foarte bun și în domeniul formării și în domeniul cercetării uh, sunt de acord cu acest punct de vedere sigur este minunat să le poți face pe ambele la un nivel de performanță uh, în românia acum s a stabilit că ar fi foarte util ca fiecare universitate să și definească precis misiunea și să acționeze ca atare. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Vreau să reiau din eh, prezentarea profesorului profesorului britanic. Eh, spuneați că există o gândire preponderent utilitară în prezent. Cred că trebuie să eh, realizăm un echilibru. Avem nevoie și studenți umaniști pe lângă cei din științele de exacte. Și de aceea cred că tema de care se preocupă domnul Schmidt, uh, relația dintre economie și cercetare, este un aspect al problemei, dar cea, reversul monedei este și uh, uh să urmărim în continuare uh, cercetarea și dezvoltarea în domeniul științelor umaniste. Nu cred că trebuie să ne comparăm cu americanii permanent. N-am fost aici de la începutul eh, eh, reuniunii. Eh, ameri- americanii au uh, un sistem foarte bun, dar care este finanțat de uh, economia privată, de finanțiști privați și în Europa pur și simplu nu avem această realitate. Avem mult mai multe universități bune, dar nu avem universități de excelență într-un domeniu sau altul, pentru că în, în Uniunea Europeană și în Europa în general uh, există mult mai puține inițiative private care să financeze aceste universități. La noi universitățile sunt finanțate de guverne și așa cum a spus domnul Vatimo, uh, ele, ele în consecință suferă și de acte birocratice ale, și de ingerințe ale acestor guverne. Trebuie să evităm acest lucru pe viitor. Uh, eu provin în Germania dintr-un land foarte mic, Saarland la noi se află sediul facultății Școlii Superioare Germano-Franceze. Este o platformă ideală care reunește mai multe universități și care permite studenților să obțină diplome duble, de exemplu, sau multiple, da? și după încheierea studiilor ai o diplomă poloneză, franceză și chiar și una germană și, dacă, și cu aceste trei diplome se pot plasa mult mai bine studenții noștri. Eu cred că dacă studenții englezi vin la o școală germano-franceză în Zarland, pot învăța și franceza și germana și pot reveni în țara lor cu competențe lingvistice și cu alte competențe profesionale mult îmbogățite. Dar asta a fost doar un singur exemplu eu deocamdată țin să mulțumesc, țin să mulțumesc uh, doamnelor și domnilor care au venit la noi, care ne-au făcut prezentările lor, care au avut o contribuție activă. Mă bucur că mulți dintre dumneavoastră ați considerat că a fost foarte utilă această audiere și sper că raportorul nostru a notat uh, toate concluziile importante ale acestei dezbateri. Rog acum uh, reprezentanta Comisiei să ia cuvântul și apoi Uh, și apoi uh, reprezentantul Consiliului. Vă rog, doamnă. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor. Mai întâi de toate aș dori să salut această audiere, să vă felicit pentru organizarea acestei audieri publice cu privire la dialogul dintre universități și întreprinderi și cu privire la modernizarea uh, Uh, viitoare a universităților. Cu toții suntem la curent de faptul că criza actuală, bineînțeles, subliniază cât de importantă este educația, mai mult decât niciodată. Și este evident că ne aflăm într-o situație de urgență. Știm foarte bine că viteza cu care se dezvoltă tehnologiile, complexitatea societății noastre, constrângerile de mediu, toate, toți acești factori cer din partea noastră să avem noi competențe, atât pentru viața de zi cu zi, cât și pentru viața profesională. De aceea, educația ea reprezintă o posibilitate de a combate criza și de a pregăti uh, redresarea economică. Știți că în comunicarea Comisiei pentru Uniunea Europeană 2020, strategia Uniunii Europene pentru 2020 va fi uh, un punct extrem de important în acest sens. Oamenii au nevoie de competențe sporite. Există temeri în ceea ce privește mondializarea, globalizarea și asta bineînțeles, pune la grea încercare uh, țesătura socială a uh, mediului în care ne aflăm. Și studenții au nevoie de excelență la toate nivelurile, nu doar din partea anumitor universități, dar și la nivelul uh, instituțiilor, spre exemplu, regionale, care se ocupă de învățământ, uh, care au o programe de uh, studiu uh, clar definite. Și cred că ceea ce a spus doamna Carp era foarte interesant. Avem nevoie de o educație de bază care să fie foarte bună dacă vrem vrem să avem mai apoi universități foarte bune. Și sunt de acord cu faptul că trebuie să creștem diversificarea universităților și să întărim punctele lor forte pentru noi diversitatea nu reprezintă un punct slab sau o amenințare în Europa, nu, ci reprezintă o adevărată oportunitate. Toate instituțiile care împărtășesc aceste valori pot să facă acest lucru. Și trebuie să vedem care va fi echilibrul pe care îl vom găsi între educație și cercetare, între diferitele discipline de învățământ uh, la nivel universitar. Și misiunea universităților este clară, e nevoie de mai multă transparență, de mai multă implicare a uh, părților interesate. Și E nevoie ca studenții, în momentul în care își aleg studiile ce le vor urma, să o facă în cunoștință de cauză. Bineînțeles, a vorbit foarte mult cu ocazia acestei audieri și de procesul de la Bolonia, care reprezintă un punct important pentru a obține acea societate bazată pe cunoaștere pe care ne dorim în Europa. Și cred că situația s-a schimbat foarte mult în ultimele decenii. Uh, am reușit să construim totuși un spațiu european al învățământului superior și pe ansamblu, procesul de la Polonia a demonstrat că s-au înregistrat progrese, chiar dacă viteza cu care acestea s-au înregistrat n-a fost poate cea mai potrivită și chiar dacă încă mai există diferențe de la un stat membru la altul, diferențe subliniate de domnul Cazăr și de alți oratori. Cred că acum trebuie să punem accentul pe reforme concrete în instituțiile uh, de învățământ superioare și trebuie să punem uh, accentul și pe reformă în ceea ce privește politicile noastre de învățământ cuvânt. Există câteva provocări cu care ne vom confrunta pe viitor. Și anume, încă nu avem oameni suficienți în Europa care au studii universitare. După cum știți, în contextul acesta de, al strategiei pentru formare și educare, ne dorim 40% din populația adultă din Uniunea Europeană să aibă un nivel de educare superior. O altă provocare este următoarea foarte multe sisteme de învățământ încă mai sunt uh, suprareglementate și sunt fărămițate în Europa și uh, nu țin suficient seama de nevoile pieții muncii. Ultima provocare pe care aș vrea să o menționez și care a fost pe îndelung dezbătută e nevoie de un acces extins la educație, la învățământ. Mai ales Uh, ținând seama de faptul că populația îmbătrânește. Deci avem nevoie de adulți care să se poată întoarce pe băncile universității să-și îmbunătățească uh, cunoștințele și competențele. De asemenea, aș dori să menționez faptul că trebuie să creștem mobilitatea, mai ales pentru studenții din învățământul superior. E un subiect, de asemenea, care a fost discutat. Știm că sunt obstacole deocamdată. Comisia a lansat o carte verde pe această temă referitoare la mobilitate și președintele Comisiei a lansat și ideea de a avea o inițiativă mai largă în acest domeniu al mobilității, în așa fel încât să o intensificăm, nu numai pentru studenții din domeniul uh, învățământului învățământului superior, dar pentru toată lumea, în general, în Europa. Bineînțeles, avem această agendă de modernizare a universităților pe care ne dorim în Europa. Și aici există trei domenii de reformă. Programele de învățământ și asta, bineînțeles, include faptul că trebuie să ne asigurăm că există o legătură directă între diplomele obținute și obținerea unui loc de muncă. Apoi, un alt domeniu de reformă, sistemul de guvernanță. Aici includem și uh, autonomia în, uh, a universităților. Deci, vedeți, face parte din această agendă europeană de modernizare. Iar cel de-al treilea domeniu se referă la finanțare. Aici e nevoie de o creștere a finanțării și e nevoie de o diversificare a surselor de finanțare pentru universitățile europene. Noi la Comisie susținem această agendă de modernizare și încercăm să ajutăm statele membre să identifice bunele practici, uh, să uh, facă schimburi de opinii pe, în acest domeniu și să încurajăm punerea în practică concretă a acestui proces de la Bologna. Uh, de asemenea, ne dorim ca să existe o finanțare la nivel european pentru a încuraja programe precum Erasmus, precum Erasmus Mundus, Tempus, programe de cercetare și, bineînțeles, uh, fără să uităm și fondurile structurale care pot interveni. Bineînțeles, vom continua aceast, pe această cale către o modernizare a sistemului de învățământ. Avem intenția să publicăm o nouă comunicare în 2011 pe această temă, la cinci ani după uh, comunicarea precedentă. Și ce pot să vă spun este că așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu Parlamentul European, tocmai pentru a schița acest document, această nouă politică, Uh, sunt convinsă că acest document va fi un, uh, un element extrem de util. Mulțumim foarte mult. Pot să spun că mă uimește cât de multe s-au făcut uh, la nivel european, comunitar, cât de mult uh, suntem preocupați la acest nivel uh, uh, de aceste chestiuni, cu toate că nu prea avem foarte multe competențe. Acum dau cuvântul Consiliului, care sper să nu ne taie acest elan. Domnule Conselus Vega. Eh, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor deputați, în calitate de reprezentant al președinției spaniole la, în Consiliul eh, Uniunii Europene, bineînțeles, nu vă ascund faptul că sunt și eu eh, cadru didactic universitar în țara mea și m-am bucurat de faptul că am avut posibilitatea să particip la această audiere și să ascult toate prezentările care au fost făcute și care confirmă propunerea pe care a făcut-o președinția spaniolă referitoare la învățământ. Am avut ocazia să ascult cu atenție aceste prezentări și e vorba de un uh, document decisiv pentru viitorul universităților europene. Aș dori să vă reamintesc faptul că pe 5 ianuarie ministrul spaniol al educației a avut ocazia să ia cuvântul în fața comisiei dumneavoastră și a exprimat ideea principală și anume că învățământul este, este coloana vertebrală a societății și a dezvoltării și adăuga faptul că educarea, informarea sunt sinonime cu libertatea, cu egalitatea, cu coeziunea valori esențiale în Europa noastră. Și, în concluzie, dacă vă amintiți, a spus că ideea aceasta de a avea o educație, un învățământ de calitate, uh, care să fie accesibil tuturor. Acesta este programul pe care și l-a stabilit președinția spaniolă. Și, într-adevăr, Spania și-a, afirmat și-a uh, fixat drept obiective uh, realizarea următoarelor lucruri. Introducerea învățământului în miezul modelului nostru economic – Universitățile reprezintă adevărate poluri de excelență, de cercetare, de inovare și vor avea un rol deosebit de important de îndeplinit. În al doilea rând, să nu uităm dimensiunea socială a învățământului. Punem accentul pe dimensiunea socială a învățământului superior, răspunderea socială pe care o au totuși universitățile. În al treilea rând, încurajarea existenței acestui spațiu european de cunoaștere. E nevoie de o convergență care să existe între sistemul de învățământ superior și spațiul european de cercetare. Deci e nevoie de o modernizare a universităților noastre. Uh, ultimele două obiective sunt cele care subliniază modul în care universitățile se pot implica și la ele ne vom referi mai în detaliu. Cu siguranță că cercetarea și inovarea reprezintă o coloană vertebrală a noi societăți uh, europene, societății de cunoaștere. Însă noi am dorit să mai adăugăm o dimensiune și anume dimensiunea socială, responsabilitatea socială în ceea ce privește formarea, mai ales în ceea ce privește învățământul superior. Punctul de plecare este faptul că noi suntem convinși că învățământul uh, are un rol de jucat în uh, conceptul de cetățenie activă. Doar astfel vom reuși să construim Europa de mâine și doar astfel vom reuși să ne exercităm competențele în societate. Dimensiunea socială reprezintă un aspect social în spațiul acesta european de învățământ superior în același timp nu trebuie să uităm faptul că universitățile au un rol de jucat în îmbunătățirea competitivității la nivel economic. O, ne dorim o economie ecologică, o economie durabilă. Și vedem că latura socială este deosebit de importantă. Vorbim aici de răspundere socială. Universitatea are drept misiune răspândirea cunoștințelor, formarea. În același timp, trebuie să garanteze faptul că prin inovare și prin transferul de cunoștințe și societatea va avea în mod concret de uh, câștigat. Deci vedeți că această colaborare între universități și întreprinderi este deosebit de importantă. E nevoie de o interacțiune între universitate și ansamblul societății, iar asta trebuie să intervină la nivel local și la nivel global. Deci e vorba și de cooperarea pentru dezvoltare, uh, învățământul uh, superior, spre exemplu, pentru adulți, pentru persoane mai în vârstă și așa mai departe. Deci ne dorim să aprofundăm această dimensiune socială, iar pentru asta am programat o conferință internațională pe această temă care va avea loc la Santiago de Compostela pe 22-23 martie. internaționalizarea universităților reprezintă un proces care trebuie să, să, să se dezvolte din interior către exterior și pro procesul de la Bologna poate contribui la această tendință. În același timp, subliniem faptul că există și anumite neajunsuri în procesul de la Bologna. De aceea, ținând seama de circunstanțe, trebuie să întărim spațiul uh, european de învățământ superior în așa fel încât să avem un spațiu european de cunoaștere, care să se bazeze pe inovare, pe cercetare, pe contribuția universităților, în așa fel încât să putem implica toți actorii uh, ce trebuie să intervină, întreprinderi, universități, institute superioare și așa mai departe. Vor avea loc în Spania seminarii pe aceste teme Vom încerca să implicăm toți agenții economici și universitari care vor avea o contribuție importantă pentru a împărtăși bunele practici și experiența lor proprie va avea loc o conferință tocmai pe tema aceasta internaționalizării învățământului superior care va avea loc în Madrid pe 19 uh, uh, mai. Apoi, mai există și alte aspecte ale internaționalizării, și anume dimensiunea exterioară a universităților. Bineînțeles, toată lumea știe că spațiul european de învățământ superior a trezit foarte mult interes peste tot în lume. Uh, Uh, nu numai uh, din cauza programelor de învățământ, de educare, dar și din cauza programelor Erasmus, Erasmus Mundus, care, bineînțeles, își doresc să atragă cei mai buni studenți din afara Europei în Europa. Aceasta se înscrie într-un proces de modernizare și de colaborare a universităților europene și de colaborare cu universități din afara Europei. Noi ne dorim să imprimăm un nou avânt acestei colaborări Mă refer aici la universitățile uh, care au poate mai puține posibilități pentru a face acest lucru, spre exemplu cele din zona Mediteranei, din sudul Europei. Și trebuie să vedem cum anume în cadrul Uniunii Europene pentru Mediterana, care va avea o conferință în luna aprilie în Slovenia, vom putea aborda și acest subiect al calității învățământului european în spațiul european, în America Latină, în Caraibe. În concluzie, Așa cum spunea și domnul ministru spaniol al învățământului, Uniunea Europeană trebuie să răspundă la nevoile cetățenilor europeni, care cer mai mult progres, mai, bună, mai multă educație, mai multă bunăstare, mai multă formare, mai multă inovare. Fără acestea nu vom reuși să facem față schimbărilor economice, sociale profunde și nici nu vom putea să situăm Europa ca uh, un lider în uh, acest domeniu și în lume. Pentru aceasta, Uniunea Europeană are o tradiție istorică, socială, clar recunoscută, așa cum spunea doamna Doris Pack, președinta acestei comisii. Și avem această tradiție a cunoașterii, avem această idee a excelenței Deci, plecând de la această idee, subliniem dimensiunea socială a universităților, subliniem nevoia de modernizare a programelor de studiu. Iată elemente concrete asupra cărora ne putem apleca. Și deci, președinția spaniolă își dorește ca în uh, uh viitorul summit, uh, Consiliu consacrat învățământului și educației, să propună să facă propuneri extrem de clare și de concrete în acest domeniu. Mulțumim. Sună foarte promițător ce ne-a spus. Deci puteți pot să presupun că uh, Consiliul uh, European uh, nu are nicio problemă cu ceea ce își doresc Comisia și Parlamentul și nu uh, va ezita deloc să ne să sprijine demersurile noastre. Acum, în încheiere, o să-i dau cuvântul domnului Schmidt, raportor, Eh, dar vreau să reamintesc eh, faptul că raportul, eh, amendamentele pentru raportul domnului Schmidt trebuie înaintate până în 1 martie. Cine n-a auzit acum, să audă asta de la colegii care au notat lucrul în sală. Mulțumesc, doamnă președinte, voi vorbi în limba mea maternă. Atunci când m-ați însărcinat cu acest raport, am pornit la treabă cu mult curaj Uh, nu sunt, uh, nu sunt nici student, nici profesor, nici întreprinzător. Dar mă gândeam că așa cum Parlamentul uh, ca, ca, singurul membru al unei echipe olimpice din Parlament, Comisie și Consiliu, am și, totuși calitatea să Uh, încep acest uh, raport. Însă am considerat că degeaba ai fost campion vreodată, nu este suficient acest lucru, pentru că este foarte dificil să, uh, să pui cap la cap aceste elemente. Eu mi-am zis la început că este, ar trebui să fie foarte simplu să coopereze mediul academic cu cel de afaceri și cu cel din educație. Și așa cum am făcut-o și în cariera mea sportivă, și aici am avut nevoie de consilior, de antrenor, de, am avut nevoie să mă uit Uh, cum face unul, cum rezolvă altul câte o problemă și uh, eu nu pot să spun decât uh, că în această audiere și în munca depusă pentru acest raport nu doar am compilat niște date, dar am și, m-am și îmbogățit eu cu multe date. Am am primit și un uh, material foarte prețios de la Asociația uh, Uniunii Europene a Universităților, în care sunt uh, evidențiate foarte multe chestiuni care vizează finanțarea, autonomia, plasarea pe forțe, piața forței de muncă. Evaluarea universităților, de exemplu, a fost un element pe care l-am inclus și eu în Eh, raportul meu, dar întrebarea se pune eh, dacă evaluăm munca de cercetare a universităților, eh, disciplinele fundamentale sau plasabilitatea pe piața forței de muncă. Așa cum s-a spus, există o răspundere socială a universităților și universitățile trebuie să răspundă acestor exigențe în ce privește finanțarea universităților, trebuie să se știe foarte clar ce vrem de fapt. Vrem să creștem calitatea învățământului sau vrem să creștem accesul și numărul studenților la universitate. Sunt situații care se contrazic uh, aparent și pentru care trebuie găsite niște soluții de conciliere. Ieri, uh, vă spun cu titlu informativ, uh, în comisia condusă de doamna Pax a vorbit despre competențele cheie care sunt necesare în secolul 21. Și trebuie să acceptăm că și competențele cheie se modifică, atât pentru studenți cât și pentru uh, profesori. Atât de rapide sunt modificările, schimbările în societate, în economie, încât, uh, încât putem constata că uh, în ultimii 20 de ani, practic, lumea s-a schimbat mult mai mult decât într-un secol în urmă. Doamna Pac spune să nu ne comparăm tot timpul cu americanii, să ne comparăm cu noi înșine. Dar cum să facem? Este o chestiune foarte dificilă, pentru că de fiecare dată uh, spunem trebuie să fim competitivi. Uniunea Europeană trebuie să fie regiunea uh, cea mai competitivă din lume, bazată pe o economie a cunoștinței și uh, bazată pe cunoștințe, pe cercetare și inovare ca principale priorități. Da? Se spune că nici nu există altă cale uh, uh, decât această cale de urmat. Dar dacă vorbim despre America, trebuie să vă spun următorul lucru. În primul rând, nu-mi place nici mie să mă compar cu americanii, dar, uh, ordin, de, dar vorbim de alte uh, ordini de mărime. În America, de exemplu, numărul celor cu o diplomă universitară este de peste 40% în populația adultă. În Japonia e vorba de peste 50%. Și noi suntem puțin în urmă cu acei 35% ai noștri, dar vrem să fim cei mai competitivi în același timp. Apoi, tehnologiile avansate care necesită cele mai mari competențe și uh, care formulează cea mai mari, cele mai mari uh, exigențe, la noi reprezintă doar o, o pondere de 10%. În Japonia, în Corea, în Statele Unite, această pondere este mult mai mare. Și deci trebuie să răspundem la o serie de întrebări. Trebuie să Eh, vă spun de aceea că acest material pe care l-ați văzut azi, eh, cu siguranță că va fi îmbogățit și va fi eh, completat cu, cu amendamentele noastre. Ehm, pot să vă spun însă, și am spus-o și ieri, că sunt mândru că fac parte dintr-o comisie, sunt mândru și de faptul că colaborez cu doamna Pac de șase ani, dar sunt mândru de o comisie care a realizează foarte multe, cu toate că nu poate adopta nicio hotărâre obligatorie. Pentru că cultura, educația sunt până la urmă competențe naționale ce țin de statele membre. Să renunțăm atunci la aceste ambițiile noastre, ale noastre? Nu, cred că nu trebuie să facem acest lucru. Suntem și noi deputați aleși de, pe, de populația europeană, avem și noi o responsabilitate socială și cred că, uh, indiferent că le place Comisiei, Consiliului, indiferent că uh, universitățile insistă uh, pe autonomia lor, trebuie să spunem și noi, exprimăm și noi un punct de vedere și în urma acestei audieri, cred că punctul nostru de vedere va fi mult mai eh, bine conturată eh, decât, eh, decât până acum. Mulțumesc domnilor profesor și reprezentantului Asociației Studenților din Germania pentru prezența și contribuțiile lor. Mulțumesc! Mulțumesc, dragă Pal! Ca să nu se sperie lumea totuși de faptul că mm, poate nu avem niciun cuvânt de spus, haideți să vă zic că suntem, suntem Uh, totuși într-o poziție de codecizie în toate programele mari. Uh, tu ni te-ai alăturat în momentul în care toate aceste programe au fost deja adoptate. Da? Deci în toate aceste chestiuni avem ceva de spus uh, și, și munca noastră poate și munca noastră n-am făcut-o degeaba. Dar poate că acesta este tocmai șarmul activității noastre că că vorbim și dezbatem niște, despre niște lucruri uh, care uh, vor fi adoptate pe căi, uh, să zicem, alternative, creatoare, nu pe calea obișnuită legislativă. Nu trebuie să ne rezumăm doar la discuții, la rapoarte de inițiativă și de aceea îți mulțumim că ai, ți-ai asumat sarcina grea de a redacta acest raport pentru că, spre deosebire de procesul de Bologna, unde nu prea am fost întrebați de părerea noastră, credem că în acest caz putem să oferim Consiliului și Comisiei un rezultat care cu siguranță va impulsiona lucrurile mai tare decât la, în cazul procesului de la Bologna. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și pentru contribuțiile dumneavoastră. Suspendăm ședința noastră. Ba nu, îmi cer scuze, nu se poate, spune doamna președinte. Deci, ă, doar vă mulțumesc dumneavoastră, stimați delegați, și ajungem la punctul 14 de pe ordinea de zi, și anume trebuie să adoptăm deciziile ă, reuniunii coordonatorilor de ieri. Ă, bănesc că nu aveți obiecții, atunci considerăm adoptate aceste decizii și acum pot să suspend lucrările noastre. La revedere și vă mulțumesc! So,